So, ladies and gentlemen, could we, um, could we make a start? Domnilor și domnilor, haideți să începem. Prima noastră ședință din 2012. Am așadar ocazia să vă urez la mulți ani. Sper că v-ați odihnit în timpul vacanței de Crăciun. Văd că ați venit cu fețe proaspete De asemenea, înainte de a începe, vă reamintesc că reuniunea se transmite în, în direct pe internet, așadar urez la mulți ani și celor care ne urmăresc pe internet. Îi urez bun venit la comisie noului șef de unitate, domnul Panaistopoulos, care uh, este responsabil cu administrația comisiei noastre. V-aș ruga să adoptăm oficial ordinea de zi. Sunteți de acord? Mai avem și uh, procese verbale din 5 decembrie. Le considerăm adoptate dacă uh, acestea vor fi considerate aprobate dacă nu faceți observații până la sfârșitul zilei de miercuri în momentul actual, punem accentul pe lansarea a două dosare extrem de importante. Unul privește uh, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, temă care ne-a interesat foarte mult încă de după alegerile din 1999. Îi urez bun venit raportorului pentru dosar domnul Verniu, doamna Verniu, vicepreședinte a comisiei noastre, care a lucrat foarte mult pe acest proiect și avem mai mulți raportori din umbră prezenți. Domnul Bușoi nu este aici. Domnul Croițman va interveni în locul său. Eu o reprezint pe doamna McClarkin, care este raportoarea pentru raportul de inițiativă. Punctul principal de pe ordinea de zi de astăzi ține de practica obișnuită a comisiei noastre și anume de a dobândi o viziune clară, globală, asupra orientărilor intenționate de comisie în schimbările propuse. Sper că Domnul Tice este aici, uh, șef din, care este reprezentantul Comisiei din partea Direcției Generale Piață Internă. Voi invita reprezentantul Comisiei să ne prezinte pe scurt componentele problemei, uh, evaluarea de impact a Comisiei în legătură cu implementarea schimbărilor. Aveți uh, exemplare din această prezentare în dosare și după aceea voi invita raportorul și raportorii din umbră să pună întrebări. După aceea o voi ruga și pe doamna Vernio să ne prezinte abordarea sa. Așadar, îi dau cuvântul domnului Jurgen Tice. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația de a vă prezenta propunerile comisiei, care nu sunt uh, un cadou de Crăciun, cu toate că au fost emise în 19 decembrie. Așteptăm să lucrăm împreună cu comisia dumneavoastră, cu doamna Verniu și raportorii din umbră. Nu avem prea multe slide-uri, însă acestea vă vor permite să vedeți componentele principale ale propunerii. Examinăm aici uh, situația de anul trecut. A fost făcută propunerea în 19 decembrie, s-a prezentat un, o evaluare de impact aprofundată cu o serie de anexe. Sperăm că propunerea răspunde și unui raport de inițiativă adoptat de Parlamentul European în noiembrie. Menționez și concluziile Consiliului European din 23 octombrie, pentru că acestea au introdus o provocare pentru cele trei instituții, anume ca obiectiv se poate ajunge la un acord în legătură cu piața internă și în legătură cu uh, Single Market Act până la sfârșitul anului 2012. Acestea sunt provocările care ne stau în față. Nu vă voi prezenta articol cu articol propunerea. Vă vom prezenta impactul elementelor din propunere care afectează toate profesiile. Aici, ideea principală este carnetul profesional european. S-a dezbătut foarte mult uh, în Parlamentul European această temă, însă acum avem o propunere concretă. După cum am discutat și în trecut și la comisia dumneavoastră, acea, acest carnet ar trebui să fie voluntar pentru profesii și obligatoriu pentru statele membre. Nu, au, nu, nu trebuie să apară în directivă toate detaliile legate de carnetul profesional. Există un cadru extrem de larg care conține o serie de prevederi, însă va fi nevoie de acte de implementare. Vă voi prezenta acum câteva, compune, câteva componente. Cum va arăta acest carnet? Și după aceea vom trece la uh, un, uh, un, un, o examinare a costurilor și beneficiilor. Nu este vorba de un card electronic, este vorba de un certificat electronic care poate să fie transmis prin sistemul de uh, informații de pe piața internă. Care ar fi beneficiile? Ce ar trebui să facă acest carnet profesional dacă o persoană vrea să îl folosească? În momentul actual ar trebui să ducă la reducerea timpului de așteptare. Noi considerăm că timpul poate fi redus cu până la 50%. De ce insistăm uh, că există o problemă cu perioada de Uh, recunoaștere. Dacă ne uităm la uh, datele Solvit pentru anul trecut, recunoașterea reprezintă o problemă. 40% din cazurile Solvit se datorează faptului că statele membre nu reacționează la timp la cererile cetățenilor. 40% din aceste cazuri se datorează acestor întârzieri. Așadar, Eh, durata de răspuns contează pentru calitatea procedurii. Nu am introdus un principiu al statului de origine. Eh, dacă un doctor vrea să își înceapă activitatea, eh, validarea trebuie să fie făcută de către Asociația Profesională din statul gazdă. Am introdus o nouă provocare care nu a fost discutată încă în Parlament și în statele membre ce se întâmplă dacă, în ciuda tuturor ofertelor făcute și în ciuda structurii acestui carnet profesional, statul gazdă nu acționează. Atu- am introdus aș, aici posibilitatea unei autorizări, autorizări tacite, care intervine dacă statul gazdă nu reacționează la timp. Acest lucru reprezintă un element nou, însă ni se pare indispensabil pentru ca acest carnet profesional să devină eficient. Ce se va întâmpla în cazul mobilității temporare? Acest instrument ar putea să înlocuiască declarațiile anuale și ar putea să aibă o durată de până la 2 ani. Ar trebui să fie valid în toate statele membre pentru care este solicitat. Așadar, furnizorii de servicii care vor să se deplaseze timp de un an în mai multe state membre, în momentul actual ceea ce se întâmplă este că trebuie depuse mai multe declarații pentru fiecare țară și în unele cazuri pentru fiecare regiune. Noi propunem un singur certificat, un, acest carnet profesional, care va introduce o simplificare foarte clară. Un alt element critic, uh, avem prevederi în ceea ce privește siguranța datelor. De asemenea, am examinat și costurile. Carnetul profesional european trebuie să fie legat de sistemul de informații, de transmitere de informații pe piața internă. Am, avem aici cifrele necesitate de finanțare Însă aș dori să menționez că aceste costuri nu înseamnă nicio, nu duc la nicio creștere a bugetului actual al Uniunii. Ne arată de ce un certificat electronic uh, este util. Dacă am folosit un, o cartelă inteligentă, atunci statele membre ar putea să uh, perceapă o taxă. Însă noi nu vrem ca statele membre să, uh, benefic- să aibă beneficii de pe urma acestui sistem. Care ar fi stimulentele pentru statele membre? Am examinat aceste stimulente și există aici două elemente. Ceea ce se întâmplă atunci când profesia nu este reglementată. De exemplu, profesia de, turi- de ghid turistic, care nu este reglementată în Regatul Unit cine trebuie să emită atunci acest uh, carnet profesional. Avem uh, multe date în legătură cu felul în care funcționează directivele. Am prevăzut astfel un rol pentru administratorii din statele membre. Deja statele membre uh, emit certificate de conformitate. Statele membre deja emit o serie de documente care au legătură cu recunoașterea profesională. Un principiu care a fost controversat și în dezbaterile din Parlamentul European a fost cel legat de accesul parțial. De exemplu, un profesor de grădiniță german care dorește să activeze în uh, țările de jos, însă profesia nu este recunoscută acolo. Atunci poate să aibă acces parțial prin statutul de profesor de școală primară. Acest principiu a fost dezvoltat de Curtea de Justiție, însă trebuie folosit doar în circumstanțe speciale. Trebuie să se aplice doar dacă uh, activitatea respectivă există deja în statul gazdă, uh, deci nu poate fi folosit pentru a introduce activități artificiale. Nu am căutat soluții pentru o listă de profesii. Aceste decizii trebuie lăsate la latitudinea statelor membre. Uh, statele membre pot să aibă posibilitatea de a respinge accesul parțial uh, în domenii cum ar fi, uh, cum ar fi sănătatea publică. Am avut o dezbatere lungă legată de excluderea sau includerea personalului medical și am ajuns la concluzia că statele membre vor trebui să decidă. De asemenea, uh, acest instrument va contribui și la dezbaterea legată de numărul de profesii reglementate. Uh, după aceea, uh, persoanele parțial calificate. Directiva actuală se aplică persoanelor de plin calificate, arhitecților și așa mai departe. Însă ce se întâmplă cu persoanele calificate parțial, unde Uh, cineva caută o perioadă de ucenicie sau de rezidențiat în, altă, în alt stat. Dacă, uh, statul gazdă trebuie să ofere în acest caz uh, măsuri de asigurare care vor fi echivalente celor acordate persoanelor de plin, pe deplin calificate. În ceea ce privește aptitudinile lingvistice, deja s-a vorbit în presă despre acestea, noi nu vrem să introducem o revoluție, ci doar o clarificare. Statul gazdă poate să facă o verificare a aptitudinilor lingvistice în caz de dubii grave. Există un regim special pentru personalul medical. Nu vrem să așteptăm până apar dubii serioase. Uh, vrem să existe uh, măsuri deja implementate. În cazul doctorilor independenți, ne vom baza pe organizațiile pacienților. Dacă angajatorul spune că va evalua uh, aptitudinile lingvistice în momentul angajării, atunci trebuie să permitem acest lucru pentru a evita o dublă verificare. există și anumite măsuri de siguranță pentru profesie, pentru că vorbim aici de libera circulație a cetățenilor. În general, trebuie să presupunem că cetățenii cunosc limba statului în care vor să activeze. Următorul instrument ține de un mecanism de alertă. Directiva actuală nu prevede niciun fel de mecanism de alertă Deocamdată funcționăm cu un mecanism de alertă în directiva serviciilor pe care vrem să îl extindem și, ca și în cazul aptitudinilor lingvistice, vrem un regim special pentru persoanele care activează în domeniul sănătății. Aici avem nevoie de asigurări în ceea ce privește protecția. De ce se leagă acest mecanism. Alerta emisă trebuie să ajungă în toate statele membre dacă este vorba despre un medic care nu mai este autorizat să își practice meseria. Aici se va include doar identitatea persoanei respective, fără detalii suplimentare. Este vorba de o măsură foarte importantă în domeniul protecției. Un alt element important care a fost care a apărut și în rezoluția Parlamentului European este că există prea multe profesii reglementate. Comisia a propus un exercițiu de evaluare național conform modelului din Directiva Serviciilor. Astfel, am Uh, dori să lansăm un exercițiu de gospodărire națională a profesiilor autorizate. În state cum ar fi Italia și Polonia, acest proces a început deja. Există o cerință de transparență. Uh, statul membru trebuie, trebuie să uh, publice și să justifice fiecare profesie reglementată. Comisia va raporta în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Parlamentul a cerut în rezoluția din noiembrie reducerea numărului de profesii reglementate. Noi credem că ar trebui să examinăm în primul rând ceea ce se întâmplă acum în statele membre. Poate Parlamentul dorește să uh, denumească o profesie cu care să se înceapă. Noi dorim să invităm statele membre să își gospodărească la nivel intern aceste liste de profesii reglementate. Dacă există uh, comportamente protecționiste în cadrul unor profesii reglementate și dacă anumite activități economice nu pot fi uh, prestate datorită acestor interdicții, atunci putem acționa. Noi am uh, evaluat costurile pentru statele membre care variază în urma analizei noastre, am pus accentul pe 800 de profesii din Uniunea Europeană, nu 4700. 43% din acestea sunt profesii din domeniul sănătății, ceea ce ne arată că problema este una destul de delicată. Un ultim element ține de accesul la informații. Aici oferim un sistem cu două niveluri. Dacă un cetățean caută informații pe internet, ar trebui să introducem puncte de contact unice. În domeniul nostru care, al calificărilor, care este unul complex, noi considerăm că trebuie să menținem un sistem de puncte de contact Uh, centre de asistență unde uh, persoanele care au întrebări să poată discuta cu experți. Uh, vom vedea cum va putea fi încheiată această procedură în anul care urmează. Dacă ne uităm la ultimele sondaje Eurobarometru, 28% din cetățenii europeni uh, vor să lucreze în străinătate. Și nu este vorba doar de uh, motive personale, este vorba și de criza pe care o traversăm în Europa. Avem și o estimare de costuri și acum aș dori să pun accentul pe profesiile care nu beneficiază de recunoaștere automată. Am sugerat o reformare a sistemului actual, a regulilor utilizate în sistemul general. Însă a fost o propunere prea controversată. Am analizat și mobilitatea temporară pentru diversi profesioniști, dar și consumatori. Am Uh, m-am așteptat la o dezbatere de genul cele care a avut loc pe problema turismului. Însă, care e problema pentru cineva care vrea să se deplaseze din statul sau într-un alt stat membru? Consumatorii fac până la urmă alegerile. Am să trec pe cele, celelalte reguli referitoare la mobilitatea temporară și trec la următorul slide. Un alt element important este dacă putem uh, să ținem seama de o eventuală recunoaștere automată pentru noi profesii în viitor. Nu mă refer aici la profesii care beneficiază deja de uh, recunoaștere automată și care sigur trebuie optimizate, ci mă refer strict la noi profesii Uh, psihologi, terapeuți, uh, noi profesii și nu cele care beneficiază deja de recunoaștere automată. Și am avut o abordare destul de radicală, abandonând ideea de platformă comună, care părea mm, un concept artificial și am hotărât să pornim de la zero și oferim două modele. Unul se referă la un cadru de formare comună. Aici e vorba de armonizare, și trebuie să conlucrăm cu profesioniștii din statele membre. Celălalt model se referă la testarea comună. Ne putem gândi din nou la exemple precum uh, psihoterapeuți, uh, kinetoterapeuți, uh, inclusiv instructori de schi. În cele din urmă, calificările vor trebui să fie recunoscute automat. Cum vă spuneam, pornim de la zero. Este un concept nou care, desigur, ne aduce o provocare, dar și o oportunitate. Analizând ceea ce s-a făcut în ultimii 20 de ani, cred că trebuie să facem un pas mare înainte. Cred că va mai dura puțin până să beneficiem de a, această recunoaștere automată, însă trebuie să dezbatem mai întâi ce se va întâmpla cu notarii. Nu ne-am consultat în trecut, am discutat cu reprezentanții profesiei, însă rămâne întrebarea deschisă dacă trebuie să extindem directiva referitoare la notari. Dacă un notar trebuie să dorește să se deplase dintr-un stat membru într-altul, dar nu beneficiază de cetățenia respectivă, ce putem face? Curtea a arătat că directiva actuală nu poate fi aplicată și notarilor. Prin urmare, din nou, pentru noi e o problemă practică. Ce putem face? Prin urmare, nu vom putea aplica directiva referitoare la notari telchel, așa cum este acum. Statele membre ar putea decide asupra necesității unui test sau unui stagiu E cazul deja în Franța și Portugalia. Există reguli de acest tip și care funcționează. Încercăm să întredeschidem ușa spunând că, în principiu, am putea uh, accepta ca acest tip de servicii să fie furnizate temporar. Cu toate acestea, nu s-ar putea emite documente autentificate de către notari străini. Încerc să accelerez ritmul prezentării mele. Trec acum la o propunere care va aduce beneficii recunoașterii automate și am să vă arăt uh, la ce profesie aplicăm deja sistemul. Uh, medicii și dentiștii. Mm, avem în vedere niște clarificări. Uh, folosirea sistemului ECTS de credite europene este un element însă de clarificare. Pe slide puteți da și uh, elemente de detaliu. Apoi, alte profesii sunt uh, infirmierele și moașele. În ce privește asistentele medicale, am solicitat uh, un nivel de uh, admitere de la 10 la 12 ani de educație sau un nivel echivalent. Și nu aplicăm aici strict modelul german. În acest element eu îl consider important. Vorbim aici de asistente um, generaliste și nu de uh, cele care au o anumită specializare, inclusiv cea geriatrică. Același uh, regim uh, s-ar aplica și uh, moașelor. Prin acte delegate se vor rezolva alte cazuri. În ce privește farmaciștii, doresc să vă vorbesc doar despre un punct. Nu considerăm că statele membre pot um, bloca accesul farmaciștilor care demonstrează că sunt calificați. Deci nu pot bloca în, în inițiativa lor de a deschide farmacii. Inclusiv anumite hotărâri ale Curții de Justiție au spus că nu putem discrimina pe baza naționalității acești profesioniști. Arhitecții Cred că de acest slide aveți toate informațiile necesare. Trec la următorul diapozitiv. Nu există modificări majore în ce privește comerțul și artizanatul. La nivel instituțional știm care sunt întrebările ce persistă. E nevoie întâi de toate de uh, o dezbatere între actele de implementare și actele delegate. Cred că și acest slide este explicit. Nu Putem avea încredere în comisie? Parcă e o cutie neagră și nu știm ce fac ei acolo. Nu doresc să fac acum promisiuni sau anunțuri. Uh, vă prezint doar uh, ce, în ce fel am pregătit acest dosar în ultimii doi ani. Bugetul este foarte limitat pe următorul slide și, în concluzie, dacă îmi permiteți, două informații. Toate limbile uh, vor fi, de toate versiunile în toate limbile vor fi disponibile până la sfârșitul acestei săptămâni, deoarece până acum au fost disponibile doar în engleză, franceză și în germană. Uh, deoarece a fost primul care mi-a întâlnit, doresc să vă urez la rândul meu la mulți ani și sper să colaborăm cât se poate de bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much indeed. Mulțumesc, spune președintele. Cred că este extrem de util uh, anunțul dumneavoastră. Ați avut uh, ceva mai mult timp decât de obicei pentru comisie pentru a pregăti acest dosar. Acum invit uh, raportorii din umbră să intervină. Însă cred că și punctul de vedere inițial este unul util. E vorba de domnul Schweib și domnul Vasgădăr. Să invit întâi raportorii din umbră să ia cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Et avant de commencer, je voudrais vous... Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, la mulți ani tuturor, multă sănătate, pentru că e adevărat că avem mult de lucru în acest an 2012. Și mi-aș dori să conlucrăm în armonie și cu bună dispoziție în această comisie, dacă e să o compar cu altele. Îi mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei Europene, care chiar dacă a intervenit uh, în detaliu și destul de îndelung, cred că e bine ca de la început să ne exprimăm și e adevărat că atunci când am citit propunerea, m-am bucurat de colaborarea pe care am avut-o înainte ca propunerea dumneavoastră să ne parvină. Și am discutat de ce, despre acest lucru pentru că am putut regăsi în textul dumneavoastră multe elemente pe care noi le-am discutat aici la Parlament și pe care vi le-am propus. Propunerea, desigur, corespunde în tru totul obiectivelor de la Lisabona, obiectivelor 2020, așa încât să obținem o piață cât mai competitivă, mai ales în perioada de criză fără a neglija totuși așteptările și nevoile atât ale profesioniștilor cât și ale consumatorilor, pacienților sau utilizatorilor. Cred că propunerea dumneavoastră merge într-o direcție bună. Pentru a moderniza un sistem devenit uh, obsolet și, în același timp, pentru a asigura o siguranță juridică pentru toți cetățenii. De asemenea, va trebui să evităm discriminările. Printre cei 28% de cetățeni citați care se gândesc să se deplaseze în interes profesional între statele membre, e bine, prea puțin o fac. Vă mulțumesc de a fi consacrat numeroase pagini acelei hărți a profesiilor. Ați mers foarte în detaliu și vă mulțumesc V-ați referit îndelung asupra protecției datelor și acest lucru e limpede că e foarte important atunci când traversăm frontierele. Mecanismul de alertă l-ați țintit de asemenea foarte bine și în numele tuturor profesorilor din domeniul sănătății vă mulțumesc de a fi tratat într-un uh, mod aparte, atât în harta profesională cât și în celelalte capitole, toate aceste profesii care țin, nu așa, de uh, siguranța cetățenilor. Am mai notat și o listă de probleme pe care poate trebuie să le discutăm împreună, în special principiul de acces parțial. Cum să reducem obstacolele la mobilitate? Într-adevăr, e întrebarea cheie, dar în același timp păstrând calitatea serviciilor și siguranța indispensabilă tuturor. La pagina 10 mai notase o întrebare. Nu ar trebui oare să reglementăm ceva mai bine, chiar dacă nu sunt uh, o fanatică a acestei optici? În profesiile care nu beneficiază de uh, recunoaștere automată, eu am apreciat foarte mult propunerea dumneavoastră, e o abordare inovatoare. Însă e nevoie și aici de precizări importante ce privește derogările posibile în anumite state membre, în special în ce privește testările comune. Ați spus uh, în mod repetat că statele membre trebuie să lucreze împreună, statul uh, de origine și statul gazdă. Însă trebuie într-adevăr să subliniem care sunt elementele problematice și să le tratăm ca atare. Am văzut care este evoluția um, acestor puncte de contacte național, în special în legătură cu directiva servicii, și care funcționează bine în anumite țări și mai puțin bine în altele. Iată de ce aș dori ca în săptămânile care vin să definim cât se poate de riguros atât centrele de asistență cât și punctele de contact naționale. Sunt unele care într-adevăr nu funcționează și cum am putea atunci să le transformăm în centre de asistență, care până la urmă sunt niște structuri mai dificile, mai complexe. Un alt element important, după mine, și ați vorbit despre acest lucru în textul nostru, sunt condițiile de uh, oferirea compensațiilor. Aici, din nou, trebuie să fim foarte atenți la definirea acestor măsuri de compensare, ce înțelegem prin acestea, în funcție de uh, fiecare profesie. E nevoie de multă precizie și claritate în definirea acestora. Aș putea să fac și alte observații, dar cred că astăzi e doar prima noastră întâlnire, prima noastră discuție și, cum spuneați și dumneavoastră, mi-aș dori să fie cât mai puțină discriminare, dar, în același timp, să aplicăm și niște restricții, căci dacă deschidem în mod sistematic accesul la anumite profesii, uh, va trebui să reglementăm foarte riguros aceste sectoare pentru a evita probleme cu care deja ne-am confruntat și care sunt pe masa Curții de Justiție. Mulțumesc Comisiei de a fi ținut seamă de tot ceea ce Parlamentul a transmis prin eforturile sale. Cred că munca noastră abia începe. E un subiect complex și fără îndoială vom primi informații din partea diverselor sectoare, din partea diverselor lobby-uri și până la sfârșitul anului cred că vom ajunge la o armonizare între noi în interesul general. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns foarte cuprinzător. După cum v-am spus, doamnă Verniu, aceasta este numai prima discuție. Sunt convins că foarte mulți ne urmăresc și vom pune la dispoziția tuturor și prezentarea comisiei, cred că ar trebui să fie pe pagina noastră de internet și așteptăm cu nerăbdare să uh, mai auzim reacțiile dumneavoastră, pentru că aceste propuneri vor afecta foarte mulți cetățeni, iar treaba noastră este să uh, vă apărăm interesul dumneavoastră și interesul Europei în general. Trebuie să facem ca piața comună să devină realitate. Mai întâi Doamna Le Grip, dintre raportorii din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu uh, doresc să urez tuturor colegilor, tuturor celor prezenți aici, dar și celor care ne urmăresc pe internet, să uh, urez, deci, toate cele bune pentru acest an pe care îl doresc studios și fructuos în legătură cu subiectele care ne interesează aici, dar și subiectele legate în general de Uniunea Europeană vin la cele prezentate de comisie astăzi, doresc și eu să mulțumesc comisiei pentru prezentarea exhaustivă și precisă și mai ales pentru că a reținut în mod evident și a ținut cont de prioritățile și preocupările puternice exprimate de Parlamentul European și fără îndoială trebuie să ne bucurăm pentru că am reușit să colaborăm atât de strâns cu Comisia și în cadrul Comisiei IMCO între grupurile parlamentare pentru a ajunge la un uh, proiect de rezoluție adoptat cu o foarte mare majoritate. Iată că astăzi se verifică în ce măsură această rezoluție a influențat uh, lucrările și a uh, atras atenția Comisiei. Prin această propunere de modificare a directivei privind uh, recunoașterea calificărilor profesionale, uh, realizăm foarte multe progrese. Vă amintesc că domnul comisar Barnier a menționat această directivă în cadrul uh, stimulării dezvoltării pieței interne. Avem nevoie de o reală piață internă a muncii. Au trecut zeci de ani de când au fost create mai întâi Comunitatea Economică Europeană, apoi Comunitatea Europeană, apoi s-a implementat piața unică și acum nu avem încă o piață europeană a muncii. Nu avem o piață a muncii în cadrul căreia să circule liber uh, profesioniștii și forța vie a mâinii de lucru. Știm că există șomaj destul de ridicat în anumite zone, că există disparități între situația economică și situația lucrătorilor și că avem probleme legate de mobilitate. Propunerile făcute de comisie astăzi doresc mai multă mobilitate, mai multă simplificare, inclusiv în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale pentru a se uh, pune pe roate o piață europeană a muncii. Aș dori să uh, mă refer din nou la preocupările puternice ale Parlamentului European, care se regăsesc, iată, în propunerea Comisiei și mulțumesc Comisiei pentru acest lucru. Uh, bineînțeles, Carta Calificărilor Profesionale, noi am cerut să se creeze această uh, cartă uh, care să fie susținută de standardele în vigoare. Iată că cerința noastră a fost auzită. De asemenea, mecanismul de alertă uh, precoce, foarte important pentru că ține de securitatea pacienților și securitatea consumatorilor. Avem nevoie de acest sistem de alertă și iată că este propus și de comisie și că se reiau și ideile Parlamentului European. Nu trebuie să uităm protecția datelor personale, protecția prezumției de nevinovăție, aceste chestiuni sunt foarte așteptate de profesioniștii din domeniu, dar și de pacienții europeni. Apoi mai este chestiunea controlului, chestiunea competențelor lingvistice, preocupare exprimată de concetățenii noștri. Și în acest domeniu noi am militat pentru un mecanism mai precis, mai operațional și cred că se găsește această preocupare în propunerea comisiei și mă bucură acest lucru. În cele din urmă, în ceea ce privește profesiile reglementate, Comisia propune un exercițiu reciproc de evaluare între statele membre pentru uh, meseriile reglementate. Noi am susținut uh, reducerea numărului de profesii reglementate, dorind o raționalizare pe baza unui mai bun diagnostic a situației profesiilor reglementate în diferitele state membre. Este deci vorba de o preocupare a Parlamentului European care credem că va fi uh, dusă până la bun sfârșit. În următoarele luni vom examina în detaliu și cu mare atenție propunerile precise făcute de comisie, mai ales în ceea ce privește termenele acordate autorităților competente pentru a acorda carnetul profesional european, recurgerea la actele de execuție pentru stabilirea condițiilor Uh, de implementare a acestei carte profesionale europene și uh, modurile de acces, modurile de acces parțial trebuie și ele să fie puse la punct. Cred că discuțiile vor fi însuflețite la modul general, cred că de numai, numai de noi depinde ca în următoarele luni să avem o dezbatere pasionantă care să atragă atenția uh, tuturor profesioniștilor implicați și tuturor cetățenilor vizați, după cum a spus și doamna raportor Vernioș, după cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, vorbim aici de clădirea unei Europe a cetățenilor, și asta vom și face cu siguranță. În următoarele săptămâni și luni vom pune o cărămidă foarte importantă la această Europa cetățenilor. Sper ca lucrările noastre să fie fructoase. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Kreutzmann, Jürgen Kreutzmann, cred că dorește să comenteze și apoi domnul numele domnului Bușor. Da, mulțumesc. Într-adevăr, domnul Bușoi nu poate fi prezent aici astăzi. Aș dori să menționez și eu câteva aspecte, însă dat fiindcă nu avem prea mult timp, am să fiu succint. Pe de-o parte, Comisia ne spune că nu mai dorește să permită statelor membre să uh, împiedice farmaciștii să deschidă noi farmacii. Cred că trebuie să încercăm să dezvoltăm piața internă. Pe de altă parte, în Germania se desfășoară la ora actuală o discuție foarte intensă pe uh, tema moașelor și a profesioniștilor din domeniul sănătății. Eh, va fi nevoie de eh, o formare de 12 ani și de un bacalaureat specializat. Diferențele sunt foarte mari între statele membre. Reprezentanții sectorului în Germania s-au bucurat că formarea va dura atât de mult și că asta va însemna o ameliorare a îngrijirilor. Este un lucru bun, însă pe de altă parte nu știu dacă este indispensabil să se ceară de acum uh, ca toată lumea să aibă bacaloratul, pentru că astfel se exclud anumite persoane din anumite profesii și pentru lucrătorii din domeniul sănătății e nevoie de multă empatie și nu întotdeauna contează doar uh, diplomele și calificările. Pe de altă parte, dată fiind dezvoltarea demografică, este esențial să dezvoltăm piața internă, pentru că ă, trebuie să permitem cetățenilor din alte state membre să fie mobili și să lucreze în state membre diferite de statul lor de baștină. Există și anumite calificări necesare, licența și așa mai departe, pentru anumite profesii, însă pentru anumite profesii artizanale e nevoie de niște calificări ce reprezintă certificate de calitate. Și dacă acestea nu ar mai exista, cred că am ajunge din nou la niște uh, declarații legate de înlocuirea anumitor diplome, însă am văzut care au fost uh, consecințele în ultimii ani. Uh, consecințele unor astfel de măsuri. Rezultatele au fost uh, destul de neclare. S-a ajuns la o amestecătură, nu se mai știa cine trebuie să aibă calificări și cine nu. Întreprinderile mari au cerut ca subcontractanții să aibă anumite calificări și, deci, până la urmă s-a pus întrebarea dacă mai este sau nu mai este nevoie să ai anumite calificări profesionale în momentul formării și printr-o certificare ex post să se încerce ca toată lumea să ajungă la aceleași calificări. Există și carnetul profesional menit să amelioreze mobilitatea ceea ce ne interesează foarte mult. Dorim să vedem ce vor cere și celelalte grupuri, însă clar este că trebuie să dezvoltăm piața internă și, pe de altă parte, trebuie să respectăm diferitele structuri și culturi existente în statele membre. Mulțumesc! Doamna Rule, doriți să luați cuvântul? Da, și eu înlocuiesc acum pe doamna Turunen care din păcate nu a putut fi prezentă. În acest domeniu trebuie să colaborăm cu toții cât se poate de strâns. Eu am fost raportor din umbră, de fapt, pe acest subiect ultima dată când am discutat despre recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, deci continuitatea este logică. Doresc și eu, înainte de toate, să vă urez un an nou fericit și plin de reușite pentru comisia noastră. Ne așteaptă foarte multe, vom avea foarte mult de muncă. Trebuie să vă ă, spun că nu am trecut în detaliu prin comunicările Comisiei din decembrie, o voi face, dar nu am reușit până acum. În orice caz vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentare și să vă mulțumesc pentru stabilirea clară a priorităților și menționarea aspectelor ă, despre care considerați că trebuie să uh, lucrăm mai amănunțit. Știu că, mai ales în Germania, există neliniști în legătură cu impactul acestor măsuri asupra profesiilor artizanale. Cred că trebuie să fim precauți în legătură cu um, această idee a accesului parțial. Cred că trebuie să examinăm și chestiunea uh, limitelor de timp. Sigur că cu toții ne dorim progres mai rapid, însă uh, Uh, unele, și unele state membre, într-adevăr, cam tergiversează, dar, pe de altă parte, este nevoie de timp pentru a se genera anumite documente. Și trebuie să fim realiști în ceea ce privește atingerea obiectivului de 50%. Dacă nu ajungem la 50%, după cum ați spus și dumneavoastră, va trebui să uh, ne gândim la eventualele consecințe. Și, în ultimul rând, doresc și eu să mai subliniez un lucru menționat și de antevorbitorul meu, domnul Kreuzmann. În Germania a existat o dezbatere foarte vie referitoare la uh, durata de formare de 12 ani, formare profesională și, de asemenea, uh, de nivelul de diplome necesare pentru anumite Uh, categorii de lucrători din domeniul sănătății. Însă, pentru unele categorii e nevoie de 5 plus 2 ani. Trebuie să analizăm întreaga perioadă, să vedem cât durează educația și cât durează formarea. Nu să ne gândim doar la uh, formarea în școală, pentru că este posibil să uităm, să nu includem anumite tipuri de școli. Deci cred că trebuie să vedem această perioadă de 12 ani Uh, în mod specific. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți să spun și eu câteva lucruri în numele uh, colegei mele, doamna McClarkin, care știți că a fost raportoare în legătură cu strategia în acest sens, și ea salută această propunere și mulțumește Comisiei pentru că a inclus foarte multe dintre sugestiile făcute de Comisia noastră nu vreau să intru în toate detaliile, doar să subliniez un aspect sau două care au fost reluate și de colegi. Înainte de toate, vreau să vă spun că mi se pare că uh, propunerile legate de carnetul profesional depuse acum de comisie sunt mult mai realiste decât cele inițiale și cred că au șanse să ducă la progrese reale, ceea ce este foarte bine. În ceea ce privește sistemul de informare al pieței interne, uh, ar trebui să analizăm următoarea chestiune. Uh, aceste cerințe vor suplimenta cerințele existente. Nu uitați că lucrăm acum împreună cu Digimart la propunerea privind sistemul de informare al pieței interne. E doar un detaliu, însă cred că îl putem discuta. Colegii s-au referit la măsuri de compensare și la acces parțial, Cred că în ceea ce privește furnizarea temporară de servicii și, de asemenea, sistemul de alertă, aceste lucruri sunt uh, foarte bine primite de noi. Cred că ne putem aștepta ca uh, lucrătorii din domeniul sănătății să facă presiuni, însă cred că vom putea ajunge la compromisuri foarte bune. În ceea ce privește formările, uh, Uh, perioadele de ucenicie, cred că trebuie și acestea să fie incluse în uh, formarea profesională. Sunt foarte importante pentru profesiile mobile ale viitorului și sunt foarte importante pentru planificarea carierelor de către cetățeni. În legătură cu cerințele lingvistice, asupra cărora doamna McClarkin insistă foarte puternic, Cred că uh, putem spune că ne bucurăm că chestiunea limbii pentru profesioniștii din domeniul sănătății este identificată ca chestiune specifică și uh, trebuie să nu existe ambiguități aici. Însă, per total, salutăm această prezentare. Cred, cred că doamna McClarkin împreună cu ceilalți raportori din umbră și cu doamna Vernio vor face progrese aceasta este contribuția grupului meu. Acum eh, mai doresc și alți colegi să ia cuvântul. Dacă doamna Pârvanova nu eh, se supără, mai întârziem puțin votul și dăm cuvântul domnului Schwab, doamnei Gebhardt și domnului Weisgerberg. În această ordine și apoi, dacă mai dorește cineva să intervină pe scurt, eh, îi vom da cuvântul. Domnul Schwab. Da, mulțumesc, domnule președinte și eu vreau să urez la mulți ani comisiei noastre și uh, să mă refer la observațiile dumneavoastră, domnule președinte. Cred că este foarte important ca sistemul de informare al pieței interne să devină funcțional și să fie și testat înainte de intrarea în vigoare a directivei. Trebuie să existe o procedură de autorizare ceea ce înseamnă că trebuie să fie clar că informația circulă în mod adecvat între statele membre. Cred că trebuie să ținem cont aici de diverse aspecte. Încă ceva aș mai dori să adaug. Dacă uh, luăm în serios obiectivul acestei directive privind o piață europeană a muncii, atunci nu trebuie să analizăm doar calificările. Trebuie să începem să ne gândim și la conținutul calificărilor. Ce fel de formare presupun ele? Această chestiune cred că trebuie să fie tratată în mod mult mai eficient și aștept cu nerăbdare discuții ulterioare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Gebhardt! Mulțumesc, domnule președinte! Și eu doresc să urez tuturor la mulți ani. Sper să fie un an plin de reușite. Știu cu siguranță că vom fi foarte ocupați și am înțeles că și cetățenii noștri, cel puțin sper că și ei vor avea mult de muncă. Mă bucur că începem cu un subiect atât de important este într-adevăr esențial pentru mobilitatea cetățenilor noștri. Am realizat foarte multe în ultimii ani și ne mai așteaptă foarte multe. Mă bucură faptul că Comisia și-a însușit multe din criticile și din ideile noastre și din cele legate de ultimele directive, mă bucură foarte mult uh, contribuția pe care am avut-o personal la directiva serviciilor și vreau să mulțumesc Comisiei că ține cont de ideile noastre. Am constatat că multe dintre idei, cum ar fi uh, platformele de date, de exemplu, uh, au fost analizate. Trebuie să știm dacă funcționează sau nu. E foarte bine să aflăm dacă o idee nu este adecvată ca să știm pe viitor cum să formulăm altele. Aș dori să mă refer la două chestiuni importante pentru mine, pe lângă altele, cum este carnetul profesional și așa mai departe, la care s-a referit uh, Bernadette Vergniaud în detaliu și nu mai trebuie adăugat nimic. În primul rând, în legătură cu notarii, aceștia vor fi incluși, deci e foarte bine. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne gândim cum anume vor fi incluși și cum vom uh, desfășura recunoașterea reciprocă, pentru că aceasta va presupune un fel de verificare a sistemului de calificări, mai ales pentru notari. Trebuie ca cetățenii să știe exact ce studii au acești notari. Și există un lucru pe care uh, l-aș uh, pune sub semnul întrebării. De ce să de ce consideră statele membre că e nevoie de un test sau de un curs și așa mai departe? Eu cred că notarii trebuie să ia această decizie, în funcție de ce consideră ei că știu sau nu știu. În privința recunoașterii reciproce, am primit exemple din domeniul uh, meserilor artizanale. Aceștia hotărăsc singuri ce trebuie să facă. Nu statele membre decid cum să își uh, dovedească profesioniștii competențele și calificările. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a, a avut o poziție clară în legătură cu asistentele și cu alte profesii din domeniul sănătății. A fost o chestiune dezbătută, însă ați arătat clar că cine dorește să devină asistentă, nu are nevoie de bacalaureat. E un subiect care trebuie dezbătut public. Este vorba aici de capacitatea de a avea grijă de oameni. E nevoie de cunoștințe de bază, de competențe de bază și acestea trebuie să fie certificate. Calitatea trebuie să fie prioritară. A existat o discuție foarte extinsă în acest sens în Germania, care era, de fapt, cu totul inutilă. Pentru că noi, ca politicieni, nu trebuie să ne luptăm cu Bruselul, ci trebuie să luptăm pentru cetățeni. Asta contează. Și cred că în acest caz suntem pe calea ce bună. Și dacă lucrurile nu Uh, vor fi formulate așa cum vrem noi, le putem reformula, însă cel mai important este ca recunoașterea reciprocă să fie fezabilă, să fie realizabilă, să nu fie prea multe obstacole în calea cetățenilor. Acesta este lucrul uh, de care trebuie să ținem cont în primul rând. Aștept cu nerăbdare discuția, sunt convinsă că va fi fascinantă și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult! În cele din urmă, doamna Weisgerber. Mulțumesc! Doresc și eu să urez la mulți ani tuturor și mai ales multă sănătate. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare care a fost deosebit de detaliată. Cred că piața internă este bazată în mod fundamental pe mobilitatea lucrătorilor. Și sunt convinsă că acest subiect trebuie să, trebuie să stea și va sta în centrul preocupărilor noastre anul acesta. Aș dori să mă refer la o chestiune menționată de mai mulți colegi din Germania, pentru că, în ciuda explicațiilor comisiei, pe mine încă mă îngrijorează acest subiect. Este vorba de uh, calificările pentru asistente și pentru moașe. S-a trecut la, de la 10 la 12 ani necesari, 12 ani de formare sau educație. În comisie se spune, în propunerea comisiei se spune form, uh, formare de nivel echivalent. M-am uitat în directivă, 12 ani de educație școlară, sau o diplomă care să certifice un nivel similar de educație. Pe lângă această perioadă, încă trei ani de formare specifică profesională pentru asistente. Și nu am înțeles din ce a spus comisia. Nu ar fi oare suficient să avem 10 ani de formare școlară plus 3 ani de formare profesională specifică, 10 plus 3 egal 13? Sau dorește Comisia 12 ani plus 3? Trebuie să analizăm aceste detalii și eu v-aș fi recunoscătoare dacă ne-ați putea clarifica acest subiect, pentru că sunt de acord cu doamna Gebhardt. Această discuție a fost cât se poate de aprinsă în Germania. Sigur că eu nu doresc uh, ca asistentele să aibă mai puțină școală, însă nu cred că e nevoie nici să meargă la universitate, pentru că nu acolo înveți să ai grijă de pacienți. În Regatul Unit, acum 15 uh, ani, existau uh, cursuri universitare pentru asistente. Poate că uh, de acolo ne putem da seama că pur și simplu nu era corect. M-aș bucura să se găsească o soluție de compromis și în orice caz mulțumesc Comisiei pentru prezentarea clară. Mulțumesc tuturor foarte mult. Iuren Tiger, uh, doriți să mai răspundeți la cele menționate de colegi sau uh, să mai adăugați ceva înainte să dăm cuvântul raportoarei? Vă dau cuvântul cu plăcere. Foarte pe scurt, în limba germană, pentru că patru dintre cei care au ridicat problema educației de 12 ani școlari pentru uh, asistente medicale și moașe, au vorbit în germană. Este vorba de o necesitate a 12 ani de școlarizare și Organizația Mondială a Sănătății a vorbit despre uh, ridicarea ștachetei în ceea ce privește standardele și mi se pare că este direcția în care trebuie să înaintăm. Vă mulțumesc. Îi dăm cuvântul acum doamnei Bernadette Verniu pentru a rezuma lucrurile. Foarte pe scurt, cred că au apărut câteva puncte comune în, uh, preocupări, în ceea ce privește preocupările, preocupările noastre. Nu voi mai face comentarii acum, cred că munca de-abia începe. Am uh, pus accentul destul de bine pe problemele care ne interesează a fost lăudată comisia noastră și de asemenea cred că Parlamentul nostru a fost destul de uh, insistent în timpul anului trecut pentru a susține interesele cetățenilor și profesioniștilor care trebuie să își dea seama că Europa și uh, piața unică nu are neapărat o reputație foarte bună Însă această piață unică poate să aibă un efect benefic în viața de zi cu zi a cetățenilor. Foarte bine, mulțumim tuturor, spune președintele. Bineînțeles că vom mai discuta aceste teme. Am văzut calendarul pentru recunoașterea reciprocă. Suntem în discuții și cu președinția daneză. În acest sens, așa, dar vă vom ține la curent. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Parvanova pentru răbdare, pentru că acum trecem la votul asupra avizului domniei sale. Trebuie să votăm acum pentru că Comisia Transport uh, votează săptămâna viitoare. Așadar, dăm cuvântul raportoare pentru câteva cuvinte înainte de a trece la vot. Acum doar să verificăm dacă are toată lumea cartelele de vot de aveți la dumneavoastră? Right, I think we'll do the votes by show of hands today then. Just... Cred că vom face voturile prin ridicarea mâinii astăzi. Doamne Parvanova, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu urez la mulți ani tuturor, multă sănătate și condiții foarte bune de zbor, fără întârzieri și fără zboruri anulate, pentru a vă putea bucura de drepturile dumneavoastră ca pasageri. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru uh, condițiile bune de lucru asigurate, pentru buna colaborare. Am ajuns la, o, la un aviz de o bună calitate pe care l-am putut uh, negocia cu raportorii principali din Comisia Transport și Uh, va fi susținut la Comisia Transporturi. Așadar, sperăm că atunci când Comisia va propune o directivă, vom avea idei foarte bune, deja stabilite. Există uh, argumente foarte bune ca Comisia noastră să fie uh, Comisie de fond pentru raportul ulterior în legătură cu această directivă. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare, uh, pentru informare. Votul la Comisia Transport este în data de 28 februarie și este programat pentru plenară în mai. Cred că aveți și un amendament oral în plus pe care îl veți propune la timpul oportun. L-ați distribuit și în uh, engleză tuturor, însă vă voi invita la Uh, momentul respectiv. Da, este vorba de amendamentul 22 în cazul zborurilor întârziate sau anulate. Se vor uh, șterge cuvintele tratamente egale și se vor înlocui uh, și se vor introduce tratamente echitabile pentru a, evita, pentru a evita orice confuzie. Atunci când vom ajunge acolo, vă voi atrage atenția. Deci, votăm prin ridicarea mâinii. Uh, văd însă că mulți dintre dumneavoastră aveți și cartelele de vot, așadar dacă vor exista uh, dubii, vom putea verifica electronic. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă clar. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Suntem la amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 10 al doamnei Vernio. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 17 al domnului Ghiu pentru, Cred că va trebui să numărăm. Cine este pentru? Amendamentul 17 al domnului De Jong. Cine este împotrivă? Se adoptă destul de clar. Amendamentul 18 al doamnei Turunen pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 al domnului Greh pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 22 cu amendament oral. Uh, nu cred că doamna va trebui să îi mai dea citire încă o dată. Deci amendamentul 22 cu amendamentul oral se adoptă. Amendamentul 23 a fost retras. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 7, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 8, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Pentru, potrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 36. Pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 50 este acoperit de 49. Amendament, amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 51 al domnului De Jong și Filidis pentru, împotrivă, se respinge. 52 al doamnei Turnen pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 56 al domnului De Jong pentru, Împotrivă. Se adoptă în mod clar. Trecem așadar la proiectul de aviz în totalitatea sa. Câți dintre dumneavoastră aveți cartele de vot? Să votăm electronic pentru a verifica. Se deschide votul. S-a deschis votul pe întregul proiect de aviz. Se închide votul. Se adoptă cu 31 de voturi, dacă ne socotim și pe mine și pe doamna Gebhardt. Mulțumim, doamna Parvanova. Și așteptăm să ne apărați poziția în uh, Comisia de Transport. Mulțumim. Acum avem o altă propunere foarte interesantă, pentru că astăzi lansăm o serie de nouă propuneri din partea Comisiei pentru a armoniza legislația într-o serie de sectoare cheie la uh, deciziile reformate pe care le-am adoptat. Comisia ne va prezenta evaluarea de impact în fiecare caz. Îi urez bun venit domnului Jack McMillan, șef de unitate la Direcția Generală Reglementare. Bun venit și de asemenea doamna Jezafina Bicondo, care lucrează pe același dosar. Din păcate, doamna Roitova nu a putut să ajungă însă am discutat cu ea și am considerat că, dat fiind calendarul, trebuie să continuăm cu aceste evaluări de impact. Domnul Schwab o va reprezenta. Până acum doar domnul Salvini a fost a, numit raportor din umbră, așadar dacă există voluntari pentru a fi raportori din umbră, îi invităm. Așadar, îl invit pe domnul Jacques Amelen să ne facă prezentarea. Am primit deja slide-urile, am impresia. Domnule Jacques Macmillan, vă dau cuvântul pentru a prezenta noul pachet de armonizare. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a vă ura dumneavoastră și comisiei dumneavoastră un an nou fructuos. Veți avea foarte mult de lucru cu acest dosar. Avem în față provocarea de a încerca să explicăm acest pachet care ține de munca pe care am făcut-o împreună în 2007-2008 cu adoptarea pachetului bunurilor. Conform deciziei 768, am promis să armonizăm cât de mult posibil legislația existentă la tehnicile mai moderne din pachetul legat de bunuri. Dacă vă aduceți aminte, unii dintre dumneavoastră nu erați acolo atunci, acest uh, pachet pentru bunuri din 2008 avea o serie de obiective să asigure un nivel înalt de protecție a cetățenilor, a lucrătorilor, a mediului, care să asigure libera circulație a bunurilor. Un alt obiectiv era simplificarea legislației pentru ca aceasta să devină mai coerentă și mai clară. Operatorii intră sub incidența unui mediu legislativ din ce în ce mai complex, așadar, cu atât mai multe acte legislative care trebuie să fie aplicate, este cu atât mai ușor dacă uh, aceste legi sunt similare. Unul dintre obiectivele din 2008 a fost să ne asigurăm că putem îndeplini acest cadru legislativ conform împreună cu organismele de acreditare și de supraveghere a pieței. Diversele elemente ale pachetului pentru bunuri apar în două documente, regulamentul 765, care include capitole legate de acreditare și de supraveghere a pieței, și decizia 768, care conține cerințe tehnice, definiții, obligații pentru operatorii economici, condițiile și procesele pentru selectare și notificare a organismelor de uh, verificare, așa numitele organisme notificate. De asemenea, include un set armonizat de proceduri comunitare pentru că acestea sunt elementele care pot să ridice bariere pentru producători dacă diferă între ele. Autoritățile naționale nu știu întotdeauna care proceduri trebuie să fie aplicate. De asemenea, în aceeași decizie apar câteva elemente care țin de uh, supravegherea de piață un mecanism de, consolidat de supraveghere pentru produsele nesigure. Implementarea acestui nou, acestui nou cadru legislativ a început prin a încerca să găsim noi căi de aproximare a legislației. Încă așteptăm textele transpuse din partea statelor membre, însă statele membre au trebuit să schimbe deja legislația existentă în anumite cazuri. Decizia este un, o decizie sui generis, care nu este adresată producătorilor și nici statelor membre. Nu este adresată nimănui în afară de instituțiile europene. Însă, decizia conține toate elementele comune care trebuie să fie introduse în legislație pentru ca legile să fie coerente. Așadar, implementarea deciziei înseamnă că textul deciziei trebuie să fie luat și introdus în legislația sectorială. Există domenii în care statele membre deja implementează direct prevederile acestei decizii fără să aștepte modificarea directivei. Știm că o serie de state membre deja folosesc criteriile pentru organismele de uh, verificare, fără să aștepte adoptarea directivei. Însă, în general, prevederile coerente ale deciziilor deciziei 768 au efect doar în momentul introducerii lor în legislație. Așadar, trebuie să se treacă prin procesul de aliniere. Avantajele sunt, cred, foarte clare pentru toată lumea. Se obține o coerență de reglementare, se reduc uh, poverile inutile, se ajunge la o simplificare și o clarificare a legislației, care la rândul său înseamnă că legislația poate să fie mai eficientă și mai ușor de pus în aplicare și mai uh, ușor de respectat pentru operatori. Așadar, cum efectuăm acest, această aliniere? Inițial, în momentul adoptării deciziei, când dumneavoastră ați adoptat decizia, de fapt, noi am propus-o, dumneavoastră ați adoptat-o, ideea era ca de fiecare dată când trebuia revizuită o lege, să revizuim în mod sistematic cum putem alinia fiecare, direc- fiecare directivă la nivel individual. Acesta era planul inițial. Însă, după aceea, comisia a devenit puțin mai masochistă și a considerat că poate să întreprindă schimbările într-un pachet și nu de la caz la caz. Pentru că dacă ne uităm la armonizarea tehnică pentru produse, toate temele care intră sub uh, incidența Direcției Generale Întreprinderi, este vorba de, mai mult de 600 de cazuri. Însă dacă uh, așteptăm să modificăm legislația de la caz la caz pentru 600 de legi, uh, ne va lua extrem de mult timp. Așadar, am considerat că este mai bine să profităm de pachetul legat de bunuri, uh, de vizibilitate. Autoritățile naționale și-au arătat interesul, operatorii s-au arătat interesați și am considerat că printr-un pachet am putea să mergem mai departe și mai rapid pentru a modifica directivele. Un mare avantaj este că prin această metodă consolidăm regulamentul 765, pentru că acolo se introduc obligații pentru autoritățile naționale de a supraveghea piața. Însă criteriile pentru siguranța produselor apar în directivă și trebuie să găsim o legătură între cele două. Prin procesul de aliniere, introducem pro- procedurile de siguranță în procedurile de supraveghere a pieței. Așadar, ideea unui pachet a fost extrem de tentantă. Această idee, de asemenea, ne ajută să asigurăm condiții egale între operatorii economici mai rapid. Am început să examinăm legislația existentă, am încercat să identificăm legile care urmau să fie revizuite, uh, dispozitive medicale, nave. nave pentru amatori și alte produse, însă am examinat și directivele care nu urmau să fie revizuite. A fost foarte greu să ne imaginăm un pachet orizontal pentru directivele în care trebuia să se efectueze o uh, evaluare sectorială. Aceste aspecte rămân foarte specifice. Noi am încercat să găsim elemente orizontale unde putem introduce uh, Uh, progresele din pachetul bunurilor. Așadar, este vorba de directive care în mod normal nu sunt revizuite, dar care pot să beneficieze uh, de pe urma unei revizuiri din punct de vedere al uh, siguranței de piață. Inițial am spus că va fi vorba de 10 directive identificasem 10 acte legislative, însă um, una dintre aceste directive a fost uh, chestionată și de, acest, de aceea comunicarea face referire la 10 directive. Evaluarea de impact este de asemenea făcută pe baza 10 directive, însă doar nouă directive au fost comunicate pentru că cea legată de echipamentele sub presiune a fost uh, oarecum blocată pe drum. Criteriul major pentru selecție a fost faptul că aceste directive nu urmau să fie revizuite, așadar au un caracter destul de eclectic. Am examinat câteva teme orizontale care pot să fie aliniate și aici am găsit câteva teme, cum ar fi definiții, definiția producătorului sau importatorului, de exemplu. Există o problemă dacă nu se folosesc aceleași uh, definiții pentru acești operatori sau dacă nu există aceeași definiție pentru punerea la dispoziție pe piață. criteriile de notificare și pentru organismele notificate, pentru că um, unele dintre problemele de pe piață se datorau faptului că organismele notificate nu um, se ridicau la înălțimea criteriilor așteptate. De asemenea, cerințe de trasabilitate, pentru că este uh, vorba de un element central de, al funcționării pieței, pentru că dacă nu poți să trasezi un produs, nu poți să faci nimic. Un alt element major și fundamental a, a fost uh, cel legat de obligațiile operatorului economic. Aceste obligații ar trebui să fie aceleași în toate directivele și, în plus, se clarifică rolurile tuturor. Cei care a, acele directive care aveau elementele orizontale cele mai importante nu afectează problemele sectoriale. Textele din directivele pe care le aveți în fața dumneavoastră au fost, uh, au uh, preluat pe cât de mult posibil uh, formulările din decizia 768. În anumite cazuri încă am folosit formularea din directivele sectoriale pentru a menține coerența internă a directivei. Ne-am asigurat că termenii înseamnă acel, se referă la același lucru, însă în anumite cazuri diferă de la o directivă la alta, pentru că uh, se potrivesc mai bine în interiorul directivei respective. Alinierea acestor elemente a fost efectuată unul la unul. Adică nu am introdus concepte noi în directivă. Acolo unde se vorbește de o procedură de evaluare a conformității, am introdus versiunea actualizată din 2008. Nu am introdus proceduri noi. Am uh, rămas la directiva inițială pe care am actualizat-o. Directivele respective, îmi pare rău pentru abrevieri, însă nu am avut loc Era vorba de directiva materialelor electronice și explozibililor. Directiva instrumentelor de măsură și directiva instrumentelor de cântărire neautomate, după care avem două directive legate de uh, explozibile civile și dispozitive pirotehnice și diverse mijloace de măsurare. Nu este vorba de faptul că temele se suprapun, cu toate că acestea acoperă, acoperă un sector industrial extrem de mare, punctul comun este că aceste directive nu urmau să fie revizuite și că, a, a, că acum ar fi beneficiat de pe urma noilor prevederi din pachetul 2008. După cum v-am mai spus, uh, absentă din pachet este directiva legată de echipamentele sub presiune. Am pregătit acest pachet printr-un proces de evaluare de impact doar pentru aspectele orizontale. Nu am uh, evaluat alte aspecte, am vorbit doar de criteriile pentru organismele notificate, durile de evaluare, de conformitate și așa mai departe. Cei care cunosc vechile directive uh, nu vor găsi, nu, nu vor avea ușoare probleme în lecturarea acestor directive. Conform tratatului de la Lisabona, a trebuit să reformăm aceste directive. Deci a trebuit să le modificăm, să eliminăm terminologia care face referire la legislație comunitară. Vorbim acum despre legislația Uniunii. Serviciul juridic a spus că este vorba de o reformare. Textul pe care îl aveți în față a fost rescris într-o reformare traducerile au fost și ele revizuite. Serviciile de traducere au fost foarte conștiente de faptul că aceste directive au fost uh, în majoritate adoptate înainte de aderarea celor 12 state membre. După care traducătorii au trebuit să lucreze foarte rapid cu traducători care nu aveau experiență în tehnicile lingvistice comunitare. Așadar, aceste traduceri au fost în anumite cazuri revizuite și actualizate pentru a corespunde mai mult cu limbajul instituțional de astăzi. Nu înseamnă că am introdus modificări ascunse în text. Înseamnă doar că traducătorii au adaptat a versiunile lingvistice ale unor limbi din noile state membre pentru a le aduce la zi cu uh, limbajul utilizat în momentul actual. The last point that I... Ultima parte pe care aș dori să o subliniez din contentul directivelor este articolul referitoare la standardizare și armonizare, care figurează în mod tradițional în aceste directive. Ei bine, aceste articole au fost uh, transferate în noua propunere a Comisiei pentru Regulament. În afară de prezumția de conformitate de care avem uh, nevoie, în afară de acel articol specific, toate celelalte referitoare la standardizare uh, au trecut în regulamentul pe care Comisia îl propune referitor la standardizare. și cu siguranță vom discuta altă dată despre acesta. Unele dintre aceste directive au fost supuse proiecturii de comitologie, directiva referitoare, referitoare la ascensoare și cea la um, atmosferă explozibilă, au trebuit reformate din punct de vedere al tratatului de la Lisabona. În ce privește Uh, compatibilitatea pirotehnică, explozivii, explozivii uh, de uz civil și instrumentele de măsurare mențin aceste proceduri. Recipientele simple sub presiune, instrumentele de cântare neautomată nu um, aveau asemenea proceduri de comitologie, așa încât din totalul celor nouă directive Majoritatea, practic, nu aveau uh, comitate și deci nu trecea prin procedurile de comitologie. În ce privește directivele uh, pirotehnice, explozibile de uz civil și ascensoare, vor fi uh, se vor supune unor proceduri de acte delegate versus acte de implementare. Am uh, demarat uh, discuțiile în Consiliu sub președinție polonă, iar acum sub președinția daneză ne vom reîncepe lucrările de săptămâna viitoare. Consiliul a privilegiat uh, acest concept de negociere mm, a întregului pachet, așa încât întregul pachet să uh, Uh, fie tratat într-un singur grup de lucru, fără sub subcomisii. Uh, uh, vom avea o discuție orizontală, temă cu temă și nu directivă cu directivă. Pentru că, într-o astfel de situație, am revenit la ceea ce doream să evităm și anume o abordare sectorială. Încercăm, deci, să evităm o astfel de abordare și um, privilegiem abordarea temă cu temă. Fie că e vorba de operatori, fie că e vorba de diversele aspecte, uh, aceleași capitole, practic, care um, sunt tratate în fiecare directivă. Ne dorim o aliniere pe orizontală a acestor directive, cu o singură excepție. Există o modificare sectorială în pachet și nu are niciun rost să o ascundem. Nu e nicio problemă cu această excepție. Sigur că ne dorim să evităm multiplicarea astfel, unor astfel de cazuri, dar e vorba de directiva referitoare uh, la compatibilitatea pirotehnică. Dacă nu avem niște elemente specifice aici, niciun producător de mașini nu va putea uh, să introducă sistemele de uh, airbag pentru că utilizează pentru acționarea acestor dispozitive explozivi. Ori directiva spune că se interzice total utilizarea unor astfel de, de dispozitive. Ori directiva s-ar aplica și acestor echipamente care există pe automobile. Iată de ce am fost nevoiți să schimbăm o frază, trei rânduri din directiva privind compatibilitatea pirotehnică pentru a permite um, sistemelor de airbag și a centrelor de siguranță din mașini să funcționeze în continuare această excepție există și, desigur, nu o ascund. Am încercat însă să evităm modificările sectoriale pentru că atunci nu am mai fi în fața unui pachet. Sperăm să nu ni se solicite um, modificări sectoriale, însă uh, dacă acestea totuși vor apărea, le vom păstra pentru finalul discuțiilor și dezbaterilor, așa încât totuși să păstrăm caracterul unitar de pachet al acestor directive. Un alt subiect care fascinează pe toată lumea este acela al modulelor. Și mi-amintesc foarte bine în 2008 când am um, făcut evaluarea de conformitate de fiecare dată trebuia să limităm experți în uh, a prelungi dezbaterea cu uh, module tehnice. Iată ce avem pe masa de lucru. Am să dau acum uh, cuvântul colegii mele pentru raportul evaluării de impact ca atare. Ce pot să vă spun e că am invitat toți experții naționali și autoritățile naționale să lucreze pe versiunea în limba engleză. Nu că ar fi vreo problemă cu celelalte versiuni lingvistice, firește, acestea sunt texte oficiale, dar vor apărea uh, diverse um, diferențe între versiunile lingvistice din motive pur lingvistice. Iată de ce am hotărât să uh, discutăm pe o singură versiune de text. Nu e vorba de diferență de conținut, ci de diferențe de uh, limbă. Iată de ce am preferat să, lux- să lucrăm cu toții pe textul în engleză. Iată doar câteva comentarii generale, prezentarea generală pe care am dorit să vă fac. Și nu știu cum considerați, domnule președinte, dau cuvântul colegei mele? Președintele. Da, rugăm pe Despina să ne prezinte rapid uh, evaluarea de impact, pentru că dumneavoastră ați acoperit deja o, o mare parte a aspectelor. Dacă putem rapid trece la acest raport, la costuri și beneficii, ar fi bine, spune președintele. Avem o versiune prescurtată, Comisia. Sunt sigur că și conținutul va fi la fel de stimulant ca și prezentarea dumneavoastră colorată. Comisia. Într-adevăr, ținând seama de timpul scurt care ne rămâne, am să vă prezint elementele esențiale ale raportului nostru. Întâi ce privește sursele de informație folosite în raportul nostru și, pe scurt, care sunt problemele pe care Comisia dorește să le abordeze. Jacques, desigur, a vorbit despre multe dintre acestea și nu mă voi concentra asupra fiecărui aspect. Pe scurt, aș dori să vă vorbesc despre impacturile pe care le-am identificat și opțiunile la care ne-am oprit voi explica care este impactul asupra pieței interne, asupra competitivității, asupra posibilelor costuri în ce privește operatorii și uh, alți actori. Care sunt principalele surse folosite de noi? Întâi de toate, trebuie să vă spun că această evaluare de impact a continuat precedenta cea existentă înainte de adoptarea noului cadru legislativ. În al doilea rând, am beneficiat de informații sectoriale colectate prin două exerciții de consultare. O consultare publică între iunie și octombrie 2010, care uh, a folosit chestionare specifice pentru operatorii economici, autorități și utilizatori. Cea de-a doua consultare s-a referit în mod specific la IMM-uri și uh, am beneficiat de susținerea uh, Europe Enterprise Network. Am primit uh, peste uh, 100 de uh, răspunsuri din uh, diverse sectoare. În plus, am colectat uh, date din grupurile de experți, uh, grupuri de lucru, alcătuite din uh, autorități de supraveghere a pieței, de la diverse alte autorități competente, de la grupuri de lucru și prin contacte directe, desigur, cu asociațiile uh, din industrie sau alți actori. Problema de pornire se descompune în trei probleme specifice deja identificate anterior. Și analiza noastră a confirmat acest lucru. Și sectoarele uh, percep aceleași trei probleme. Prima este uh, faptul că produsele nu uh, corespund cu standardele din directive. Se consideră că sectorul este afectat de această lipsă de um, în special în sectorul uh, explozibililor, care nu respectă uh, directivele anterioare. Și pentru utilizatori acest lucru uh, este o problemă pentru că pot suferi atunci când nu pot utiliza produsele în mod corespunzător. De asemenea, pentru operatorii economici, toate acestea constituie o problemă. Ei sunt penalizați de uh, competiția neloială. Numărul mare de astfel de produse care nu corespund este că directiva nu uh, operează în mod eficace. Acest lucru se datorează mai multor factori și aș dori să subliniez în special doi astfel de factori. Primul este dificultatea de a trasa produsele, autoritățile de supraveghere a pieței au mijloace limitate de a identifica originea unui produs necorespunzător atunci când acesta este reclamat de consumatori. Iar cea de-a doua problemă a autorităților de supraveghere a pieței este că legislația UE permite acestor autorități să se adreseze producătorilor, dar nu și altor operatori, cum sunt distribuitorii și importatorii. Și în special când un produs provine dintr-o țară terță, este extrem de important pentru autorități să poată să se adreseze importatorului, cel care aduce acest produs necorespunzător pe piața UE. Cea de-a doua problemă este performanța nesatisfăcătoare a a anumitor instituții. Evaluările de conformitate poate că nu a au a, îndeplinit a, condițiile necesare. În anumite cazuri se poate vorbi despre practici de certificare Uh, inechitabile. Oricum s-a constatat persistența problemelor și asta ține despre felul în care autoritățile naționale monitorizează activitatea unor astfel de uh, instituții și organisme. Autoritățile din diferitele state membre nu uh, interpretează în același fel diversele notificări sau nu au același nivel de competență pentru a efectua diversele valori și uh, a derula procesul de monitorizare. În fine, cea de-a treia problemă constă în lipsa de coerență între directive. Redactarea nu este aceeași. Um, motivul firesc este evoluția istorică a directivelor. Pentru că nu toate au fost redactate în același moment. Acest lucru, dacă poate fi înțeles, creează totuși probleme atunci când vine vorba de a pune în aplicare respectivele directive. Deoarece Uh, un produs uh, deseori uh, cade sub incidența uh, mai multor astfel de directive din pachet. Până acum am vorbit despre probleme. E bine, care ar fi căile de remediere a acestora? E bine, noul cadru legislativ și deosib uh, directiva 786 face câteva astfel de propuneri. Ce privește prima problemă, cea a produselor necorespunzătoare, obligația pentru importatori și distributori proporțional cu rolul lor în lanțul de distribuție, care să permită autorităților de supraveghere a pieței să se adreseze și acestor operatori în caz de constatarea unor produse necorespunzătoare. Apoi, obligații de trasabilitate care vor facilita munca autorităților de supraveghere. În fine, E vorba de uh, procedurile de uh, salvgardare consolidată. Din păcate nu am timp să vă explic acest uh, mecanism, însă este vorba de o uh, abordare uniformă, de o procedură de supraveghere comună. În ce privește uh, autoritățile de notificare, propunem includerea unor criterii de notificare revizuite bazate pe bunele practici curente și care, printre altele, să se aplice și subcontractanților. Apoi, ne vorba de un proces de notificare revizuit prin care să fie mai atent supravegheate uh, acele instituții care nu beneficiază de acreditare. Și, în fine, să rezolvăm problema lipsei de coerență între, cele, între directive, înlocuind Uh, dispozițiile problematice cu unele uh, aliniate. Credem că alinierea este opțiunea cea mai bună în acest caz. Pe lângă analiza oportunității uh, soluțiilor pe care le propunem, am încercat să evaluăm și impactul uh, exercițiului de aliniere, în special în ce privește piața internă, competitivitatea, uh, siguranța și uh, mesajul cel mai important este că impactul asupra uh, actorilor implicați este unul pozitiv. Piața internă, funcționarea pieței interne va fi ameliorată pentru că abordarea va fi una mai uniformă, în special în ce privește produsele necorespunzătoare dar vom obține și mai multă coerență și vorbim aici despre um, uh, activități um, care să deruleze pe picior de egalitate. Impactul va fi pozitiv și asupra competitivității firește pentru operatorii care sunt cinstiți, pentru că autoritățile de supraveghere a pieței vor dispune de instrumente mai adecvate pentru a combate produsele necorespunzătoare. De asemenea, se va asigura o mai bună protecție a sănătății publice și a siguranței. Uh, nu în ultimul rând, ne gândim și la o protecție a mediului înconjurător mult mai bună. Vorba aici special de uh, elementele pirotehnice. În ce privește costurile, mm, cea mai importantă concluzie a evaluării de impact este că alinierea, în general, nu va aduce costuri suplimentare pentru uh, operatorii economici. Aceasta pentru că uh, alinierea codifică bune practici deja existente. Să fiu foarte clară, asta nu înseamnă că mm, putem exclude în totalitate anumite creșteri ale costurilor, dar acestea sunt considerate moderate de toți uh, operatorii implicați. În ce privește costurile din partea autorităților publice, primul lucru pe care vreau să vă spun e că autoritățile au foarte mult de câștigat din această aliniere, deoarece vor fi în măsură să beneficieze de puteri sporite fără, practic, costuri suplimentare. Singurul uh, domeniu în care vor apărea astfel de costuri suplimentare, cel puțin la început, este acela ce vizează notificarea, deoarece revizuirea procedurii de notificare și a criteriilor vor solicita o uh, reacreditare a tuturor acelor operatori care doresc să-și continue activitatea. Totuși, aceste costuri pentru autorități uh, nu trebuie exagerate, pentru că am estimat o medie și majoritatea cazurilor mm, această sumă este una limitată, iar pentru cele câteva exemple unde costurile riscă să fie puțin mai ridicate, trebuie să amintim de faptul că s-a propus o perioadă de transpunere de 2 ani pentru aceste directive, ceea ce ar trebui să permită autorităților să își poată duce la îndeplinire sarcina. Și ajung astfel la sfârșitul prezentării mele. Sper că a fost de folos și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! I think, um... Mulțumesc foarte mult! Cred că e foarte util că ne-ați amintit despre organismele de supraveghere a pieței și de notificare. Vă văd pe doamna Șaldemose aici și sunt convins că va dori să-și aducă contribuția, pentru că s-a ocupat de acest subiect într-un raport anterior. Această propunere e foarte importantă în contextul aducerii de ameliorări în acest domeniu. Trebuie ca cei notificați din sectoarele specifice să poată duce la o ameliorare globală a supravegherii pieței. Andreas Schwab, aveți comentarii pentru doamna Roitova? Apoi doamna Schaldemose, cât că dorește să comenteze. Nu știu dacă sunteți oficial raportor din umbră sau nu, dar cred că vă interesează oricum. Domnul Kreutzmann, mai dorește altcineva să ia cuvântul? Am să spun și eu câteva cuvinte. Domnul Schwab, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eu și grupul meu avem deosebita plăcere de a-i ura din nou bun venit domnului Macmillan la comisia noastră. Atunci când ne gândim la dezbaterea actuală referitoare la problemele uh, ce țin de MACA, CE, pe implanturile mamare, ne dăm seama cât de important este ceea ce discutăm astăzi. Doamna Roitova, din păcate, nu poate fi prezentă astăzi pentru că au fost niște schimbări pe ordinea de zi și m-a rugat să prezint eu în numele său câteva chestiuni. Am să încerc să le prezint uh, în limba engleză, fără birocrație și am să încerc să nu citesc. Doamna Roitova ne spune că acest pas este unul foarte important pentru uh, perfecțione. Cu toate că, acest, că e vorba de norme tehnice, noul cadru legislativ va permite, după părerea doamnei Roitova, o implementare mai precisă, iar desăvârșirea armonizării va spori încrederea producătorilor cât și pe cea a consumatorilor. În acest context, doamna Roitova apreciază faptul că Comisia a consultat mai multe sute de IMM-uri și le-a cerut impresiile și experiența legate de uh, implementarea pachetului de până acum și le-a cerut de asemenea părerea cu privire la pachetul de armonizare aflat în discuție. Doamna Roitova preferă uh, opțiunea legislativă adoptată de comisie mai degrabă decât reformarea. Uh, Doamna Roitova mai are câteva comentarii pe care nu le voi menționa, însă doresc să menționez că doamna Roitova consideră că o cooperare strânsă în cadrul Comisiei va fi esențială și că ea va face tot ce poate pentru a da curs propunerii Comisiei Europene și pentru a ajuta ca aceasta să fie susținută și de Consiliu, și anume ca cele nouă directive diferite să rămână un pachet și pe viitor. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu am putut să trecem pe doamna Roitova pe ordinea de zi mai târziu, însă e bine că am început procesul și cred că va fi mulțumită de eforturile domnului Macmillan. Doamna Șaldemoze, mulțumesc, haideți să vedem, vă spun și eu la mulți ani înainte de toate și haideți să vedem dacă mai știu să vorbesc engleză după această vacanță lungă. Mulțumesc domnului Macmillan pentru această prezentare foarte bună și foarte utilă. Mă interesează supravegherea pieței și uh, siguranța, însă am fost și raportorul IMCO în legătură cu decizia, uh, cu una dintre aceste decizii. Mă bucur că munca merge mai departe și sunt convinsă că după ce vom alinia toate acestea, toate aceste directive, supravegherea pieței și siguranța produselor uh, vor spori. Doresc să profit de ocazie ca să vedem dacă trebuie să mai ameliorăm anumite obligații mai mult decât în pachetul bunuri. Trebuie să avem o procedură lină, trebuie să rămână pachetul așa cum este, sub forma actuală, însă trebuie să ne asigurăm că facem suficient pentru a avea o piață internă sigură. Vă mulțumesc! Domnul Kreutzmann Mulțumesc, domnule președinte. Am doar câteva observații. Dat fiind că delocalizarea se produce din ce în ce mai mult și că tot mai multe produse neconforme sunt importate din state terțe, este esențial ca autoritățile de supraveghere a piețelor să poată ataca imediat comercianții sau importatorii. ceea ce este valabil și pentru uh, importatori și pentru operatorii comerciali. De asemenea, dispozițiile trebuie să fie proporționale și autoritățile trebuie să poată să uh, impună respectarea lor. Trebuie, apoi, în legătură cu decizia din 2008, se pare că anumite dispoziții nu sunt suficiente. Trebuie să revizuim regulamentul privind supravegherea piețelor ca să avem un nivel de supraveghere similar în toate statele membre, deci la frontierele externe ale Uniunii Europene. Niște studii au arătat că, în legătură cu multe produse neconforme, că acestea sunt produse, de, uh, produse contrafăcute, deci trebuie să se respecte și mai mult drepturile de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am și eu câteva comentarii în numele lui Ashley Fox, raportorul din umbră al grupului nostru politic. Și el salută aceste propuneri. Și cred că din cea de-a doua prezentare a reieșit clar că este foarte important să avem proceduri armonizate, care să permită o gestionare mult mai eficientă a procesului și care să încurajeze, sperăm, statele membre să devină mai eficiente. Știu că presiunea asupra bugetelor va fi tot mai mare, însă cu cât bugetele sunt mai integrate, cu atât rezultatele vor fi mai bune. Apoi aș dori să mă refer și la cele spuse de domnul Kreutzmann și anume uh, definiția persoanelor din lanțul de uh, aprovizionare. E cazul produselor manufacturate în Europa și cazul produselor importate care sunt acoperite de aceste regulamente. Am discutat în repetate rânduri recent despre rolul diferitelor actori în lanțul de aprovizionare. Toți joacă un rol în legătură cu protecția consumatorului și cu satisfacția consumatorului. Și ultimul punct menționat de mine ca președinte, pe care sper să-l transmiteți doamnei Roitova, este următorul. Cred că abordarea uh, grupului de lucru de la Consiliu sub călăuzirea domnului McMillan, care constă într-o analiză orizontală a subiectelor, este foarte bun. Deci nu se analizează fiecare subiect în parte, ci aspecte legate de supravegherea pieței pe bază orizontală. Cred că exact așa trebuie și noi să lucrăm. Și revenind la ce spunea doamna Șaldemoze, aici trebuie să uh, ținem cont de experiența sa anterioară în legătură cu Directiva 768 și să ne asigurăm că măsurile sunt implementate corect în statele membre. Trebuie să verificăm încă o dată totul și să vedem dacă putem aduce ameliorări fără să sporim costurile propunerilor. Cred că va fi o propunere importantă și uh, plină de provocări și așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu doamna Roitova. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnule McMillan, doriți să mai uh, prezentați niște concluzii sau colega dumneavoastră? Mai aveți ceva de adăugat? Vă dau cu plăcere cuvântul pentru a încheia discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să reacționez la unele din comentariile făcute. Sigur că noi avem ambiția de a profita cât mai mult din experiența trecută legată de acest pachet, de aceea încercăm să fim cât mai sistematici și să respectăm pachetul din 2008. E clar ce s-a întâmplat și în cazul implanturilor mamare. Știu că directiva dispozitivelor medicale este în proces de revizuire și vă uh, asigur că serviciile comisiei țin cont de această problemă cât se poate de serios. De asemenea, se poate vedea de aici că dacă un producător dorește să fraudeze, e foarte greu pentru noi să-l împiedicăm să o facă. Se ajunge până la obținerea de autorizări adecvate pentru uh, un produs și apoi producerea pe o cu totul altă cale. Legislația de care ne ocupăm noi aici nu va rezolva astfel de uh, comportamente fără scrupule. Mai am și un alt comentariu. Nu trebuie să uităm că acest proces de armonizare este legat de decizii. Însă ne aflăm într-o cu totul altă situație astăzi decât atunci când a fost adoptat pachetul, pentru că regulamentul 765 se aplică și noi coordonăm statele membre și autoritățile lor naționale de supraveghere a piețelor în legătură cu evaluarea riscurilor, cu coordonarea diferitelor servicii între autoritățile naționale și uh, serviciile vamale și așa mai departe. Avem deja o experiență destul de extinsă și regulamentul începe să funcționeze. Toate aceste directive trebuie să fie privite pe fundalul regulamentului 765. Nu trebuie să ne lăsăm uh, ispitiți și să includem în directivă chestiuni care sunt acoperite de regulament. Vreau doar să vă amintesc tuturor că regulamentul există, funcționează, are nevoie poate de o mai bună aplicare, dar în rest există. Mulțumesc, domnule președinte, și așteptăm cu nerăbdare discuțiile viitoare. Mulțumesc! Good, well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că mulți dintre noi, într-adevăr, primesc informații despre diferite cazuri. Eu vineri voi vizita un producător și am aflat că uh, s-au importat, de fapt, niște produse neconforme. O parte a acestui proces de notificare este, pe lângă pe lângă altele și trasabilitatea, acestei elemente sunt foarte importante, de exemplu în domeniul medical sau în cel alimentar. Este foarte important să fie întrunite cerințele, pentru că altfel se ajunge la un efect în lanț uh, asupra protecției consumatorilor. Și cred că știți că aici vorbim despre subiecte foarte tehnice și că uh, consumatorii sunt afectați de conformitatea produselor, poate nu chiar direct, dar indirect cu siguranță. Deci avem o obligație foarte importantă. Mulțumesc tuturor foarte mult și vom trece acum la următorul punct din această seară, continuând dezbaterea legată de munca importantă desfășurată de domnul Kreutzmann, ne vom referi la asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Avem acum proiectul de raport. Mulțumesc foarte mult că l-ați încheiat înainte de Crăciun ca să putem avea și traducerea. Vă las să prezentați propunerile de amendamente și apoi îi dăm cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Kreuzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Protecția proprietății intelectuale este foarte importantă pentru că e vorba, de fapt, de uh, protecția de bază a sectorului afacerilor din Europa. Bunurile falsificate au un cost de 250 de miliarde de euro pe an, suportat de întreprinderile europene. Au existat cazuri specifice în care s-a văzut că uh, se comercializează mai mult bunuri falsificate decât autentice. Iată un mare pericol pentru creștere și pentru locurile de muncă din Europa. Autoritățile de protecție a consumatorilor și de supraveghere a piețelor joacă un rol foarte important pentru că acestea pot detecta bunurile înainte de intrarea lor pe piața europeană și le pot depozita în uh, locuri specifice. Multe state au avut un comportament model în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, însă începând cu 2003 au existat anumite modificări care au necesitat transformarea legislației pentru a garanta siguranța juridică și pentru a asigura implementarea drepturilor de proprietate intelectuală. Din punctul meu de vedere, Există dificultăți semnificative legate de ameliorările ulterioare ce trebuie făcute. Autoritățile vamale vor trebui să fie implicate pentru că ele trebuie să implementeze regulamentul și, de asemenea, trebuie să poată uh, declanșa acțiuni în justiție. Am făcut mai multe recomandări referitoare la ameliorarea regulamentului de către ambele părți și aș dori să menționez câteva aspecte care mă preocupă îndeosebi. S-a încercat să se reducă birocrația uh, pentru eficientizarea autorităților vamale și, și creșterea forței acestora. În al doilea rând, am fost preocupați să garantăm în continuare o protecție foarte bună pentru deținătorii drepturilor pentru ca proprietatea intelectuală să fie protejată cât mai solid. Sunt aspecte, mai sunt aici niște aspecte individuale, dar înainte să intru în detalii vreau să mă refer la un aspect de bază și anume că acest regulament trebuie să stabilească procedurile care permit autorităților vamale să uh, permită libera circulație a bunurilor sau să împiedice circulația bunurilor suspecte de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Însă dreptul material trebuie să se refere și la alte aspecte juridice conexe. E vorba de uh, sancțiunile pentru autorii contrafacerilor. E vorba aici de o chestiune ce trebuie tratată și în altă parte, de exemplu în directiva uh, privind marca de fabrică Aici noi ne referim specific la vămi și am încercat să stabilesc care este situația. Se pare că suntem, există scepticism în legătură cu ce putem noi face, de aceea cred că e foarte important să se dezbată dacă directiva aceasta ar, de, ar trebui să devină regulament sau nu. În articolul 1.4 Se vorbește despre efectele personale transportate de călători. Acestea sunt excluse și importarea de bunuri pe acest temei este parte din dreptul material. Putem spune că e vorba de încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală numai dacă există uh, un aspect comercial. Cred că am transmite un mesaj greșit Uh, însă astfel, pentru că arătăm că e în regulă să se folosească bunuri falsificate pentru uz propriu, personal. În multe state membre, importurile paralele sunt ilegale. Și dacă discutăm despre importatorii paraleli, e vorba de persoane care exportă din afara Uniunii Europene în Uniunea Europeană. Nu poate exista acest import paralel dintr-un stat european în altul. Foarte adesea importurile paralele sunt privite ca echivalente cu importurile de bunuri false, pentru că nu respectă aceleași controle ca bunurile obișnuite. Am constatat cât de grave pot fi aceste transporturi de bunuri falsificate și ce impact grav pot avea asupra sănătății umane. Am văzut uh, exemple chiar recent și de aceea eu cred că e foarte important să se includă importurile paralele în această directivă. Amendamentele mele sunt menite să uh, consolideze protecția drepturilor de proprietate intelectuală și mă mai refer la câteva informarea deținătorilor drepturilor în cursul procedurii. E, aceștia trebuie să uh, poată fi mai activi și să se poată proteja în justiție. Am discutat uh, cu un reprezentant al vămilor franceze săptămâna trecută și am uh, aflat că uh, autoritățile vamale sunt paralizate dacă deținătorii drepturilor nu uh, colaborează cu ele. De asemenea, proceduri simplificate, mai ales pentru uh, transporturile mici și, de asemenea, dacă autoritățile vamale consideră că anumite bunuri sunt suspecte, trebuie să poată face mai mult decât pot acum. Propunerea dorește să elimine anumite proceduri diferite și să asigure uh, protecția deținătorilor drepturilor. Se mai vorbește de proceduri specifice pentru transporturi mici. Este nevoie să se definească termenul transport mic acesta, acest lucru va facilita dezbaterea. Conform regulamentului, comisia ar trebui să facă acest lucru, însă eu cred că legislatorii trebuie să aibă curajul să spună ce cred ei că ar trebui să însemne transporturi mici. 13 ă, propuneri au fost ă, transmise de comisie, eu m-am concentrat aici doar asupra câtorva dintre ele. Pentru definiție, Uh, eu aș zice, mai puțin de 3 uh, obiecte și o greutate mai mică de 2 kg. Este și ideea valorii, și anume mai puțin de 300 de euro, dar uneori e greu să-ți dai seama cum să stabilești valoarea. E legată de valoarea obiectului original, pe care limită obiectul falsificat, aici trebuie stabilite niște uh, standarde. De aceea noi ne concentrăm pe numărul de obiecte mai puțin de 3 și pe greutate mai puțin de 2 kg. Deținătorii drepturilor trebuie să poată să inițieze procedurile și să primească o prefinanțare pentru costurile acestea implicate. Avem nevoie de o protecție adecvată a deținătorilor drepturilor și de asemenea trebuie să determinăm cum uh, pot fi trași la răspundere cei vinovați, ce categorii de persoane pot fi trase la răspundere și cine este responsabil pentru uh, distrugerea bunurilor. Uneori persoanele acestea nu sunt solvabile sau își ascund identitatea. Și în aceste cazuri, deținătorii drepturilor trebuie să aibă posibilitatea de a primi totuși despăgubiri de la alți actori implicați. Titularii drepturilor poate că nu cunosc uh, legislația încălcată. Noi trebuie să acoperim aici o sferă cât mai largă. Ideea mea era să ofer o posibilitate aici. Dacă nu există posibilitatea de a identifica vinovatul, trebuie să se ia totuși măsuri cerându-se despăgubiri de la, de la transportatori, de exemplu. Dacă apar probleme legate de transportul bunurilor, de aducerea lor pe piața internă, atunci Curtea de Justiție a Uniunii Europene a, uh, are deja jurisprudență pentru că a hotărât că dacă bunurile sunt destinate achiziției în Uniunea Europeană, atunci se pot lua măsuri. În cazul uh, chestiunilor legate de tranzit, cred că poate fi uh, implicată Curtea de Justiție. Însă, sigur că depinde aici de gravitatea uh, problemelor și cred că ar trebui ca uh, jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene să fie inclusă în uh, textul de lege. Aștept cu nerăbdare să aud ce au de spus colegii, ce au de spus reprezentanții comisiei și uh, sper că vom avea o cooperare fructoasă în legătură cu acest regulament atât de important. Cred că cunoașteți calendarul, Dacă ar fi posibil președinția, președinția daneză ar dori să adopte acest text, ceea ce înseamnă că în martie ar trebui să încercăm să desfășurăm dezbaterea, ceea ce ar permite o discuție cu Consiliul și o adoptare în mai. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Jürgen Kreuzmann, pentru raport și pentru prezentarea aceasta. Aș dori acum să uh, îi rog pe următorii colegi să ia cuvântul, raportorii din umbră mai întâi, doamna Galo, doamna Hertz, domnul Engstrom, voi vorbi și eu în numele doamnei McClarkin, doamna Savini nu este aici și apoi uh, cine mai dorește să ia cuvântul. Și am plăcerea de a ura bun venit și lui Caroline Ederic de la Direcția Generală TAC Sud, care participă în mod regulat la reuniunile noastre și care ne va da răspunsul din partea Comisiei și cred că aici mai este și doamna Marie Fich, nu știu dacă am pronunțat corect, din partea președinției daneze. Îi voi da și domniei sale cuvântul, ca să cunoaștem opinia președinției. Avem, iată, o serie întreagă de experți aici care vor lua cuvântul pentru a comenta propunerile domnului Kreutzmann și a aduce sugestii adiționale. Și, în primul rând, îi dau cuvântul doamnei Galo. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Îl salut pe domnul Kreutzmann pentru proiectul său de raport și pentru prezentarea sa. Trebuie să spun de la bun început că sunt de acord cu dânsul în legătură cu majoritatea celor 60 de amendamente pe care le-a depus uh, față de propunerea de regulament a Comisiei. Încep cu punctele în legătură cu care sunt de acord. În primul rând, garanțiile procedurale. În ceea ce privește aceste garanții procedurale, deci dreptul uh, de audiere sunt în, în gândesc la fel ca și raportorul și sus, voi susține această poziție și la Comisia Afaceri Juridice. Cred că trebuie să facem o diferențiere între, pe de o parte, operatorii economici și părțile care uh, îndeplinesc în mod uh, regulat formalități uh, vamale și consumatorul privat. Pentru prima categorie, așadar operatorii care cunosc foarte bine procedurile vamale, mi se pare că trebuie să apărăm dreptul lor doar în, drepturile lor doar în cazul în care sunt afectați sau să ne asigurăm că acțiunile autorităților vamale vor fi eficiente și rapide. Nu este așadar necesar să uh, preîntâmpinăm o decizie juridică. În ceea ce privește consumatorul final, care nu este informat în legătură cu formalitățile vamale, acesta trebuie să fie protejat mai mult. Acesta trebuie să fie audiat înainte de luarea unei decizii de către autoritatea vamală, pentru ca uh, cetățeanul să-și poată exprima punctul de vedere. Al doilea lucru în legătură cu care sunt de acord cu raportorul, este cel legat de mărfurile în tranzit și medicamentele în tranzit. Amendamentele 11 și 12 din raport care se referă la aceste bunuri propun să se țină cont în propunerea Comisiei Uh, două decizii ale Curții de Justiție în legătură cu această temă și care fac obiectul unui litigiu comercial între Uniunea Europeană, India și Brazilia. Aici sunt de acord și sunt de acord și cu punctul 3 uh, în legătură cu micile trimiteri și sunt și pentru articolul 24 care introduce această nouă procedură. Însă, spre deosebire de ceea ce spune Comisia și în acord cu raportorul, definiția acestor mici pachete trebuie să apară în regulament și să nu fie, să nu facă obiectul unui act delegat după cum se propune. În al patrulea rând, procedura simplificată pentru toate încălcările drepturilor de proprietate intelectuală. Este o propunere foarte interesantă a raportorului de a elimina articolul 23 și pentru a, și a extinde articolul 20 la orice încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală. Este o idee interesantă care are avantajul de a evita multiplicarea procedurilor legislative Uh, care pot să ducă la o nesiguranță juridică și care pot să afecteze rapiditatea și eficiența intervențiilor vamale. Obiect. Propunerea ni se pare una foarte obiectivă. Însă nu sunt de acord cu raportorul în legătură cu chestiunea amplu dezbătută a importurilor paralele. Este vorba de o problemă delicată care apăruse deja înainte de adoptarea regulamentului 343. Aceste practici reprezintă o infracțiune conform jurisprudenței Curții de Justiție Europene. Nu este vorba doar de încălcarea unei relații contractuale. Însă îmi pun următoarea întrebare. Mă întreb dacă vama, vame și sunt uh, cei mai îndreptățiți să judece în legătură pot să împiedice intrarea acestor bunuri pe piața unui stat membru. În practică, mă întreb cum trebuie să își procure vame și documentele contractuale respective pentru a verifica cine este proprietarul și cum vor evalua situația juridică luând la cunoștință documentele respective. Cred că ei ar trebui să dispune de capacități juridice pentru a putea citi contractele respective. Obiectivul fiind intervenția rapidă și eficientă a vamei, mi se pare că în, prin această măsură se introduc uh, măsuri care îngreunează uh, activitatea și pot să dăuneze comerțul legitim. Există recursuri împotriva infracțiunilor comise în fiecare legislatură națională și inclusiv atunci când comisia noastră a vizitat Copenhaga și am vorbit cu reprezentanții statelor membre, mi-am dat seama că majoritatea statelor membre se împotrivesc includerii importurilor paralele în proiectul de regulament. Iată opinia mea pentru a justifica această mică divergență cu raportorul. Închei anunțând alte amendamente pe care le voi depune. Este vorba de anumite precizări la definițiile din articolul 2, în special 2.7, în legătură cu mărfurile bănuite că aduc atingere proprietății intelectuale. Eh, cred că putem bănui și eh, că nu putem bănui pe de o parte și pe de altă parte eh, cere dovezi și probe în acest sens. Voi depune însă un amendament în acest sens. Iată observa- observațiile mele, domnule președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Doamna Galo, sunteți raportoare de aviz și pentru Comisia Afaceri Juridice, deci aveți uh, o contribuție suplimentară în acest sens. Urmează doamna Head. Mulțumesc, domnule președinte, la mulți ani tuturor. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Kreuzmann pentru raportul său, pe care îl pot susține în mare parte. Însă există o serie de o, există câteva puncte unde grupul socialiștilor și democraților are o părere difer, diferită. În primul rând, bunuri care se presupune că sunt pentru uz privat. Aici noi susținem propunerea comisiei. Atunci când vine vorba de importuri paralele, am dorit să revenim asupra acestei uh, teme, eu am câteva dubii pentru că înseamnă că statele membre vor trebui să contribuie mai multe resurse pentru ca autoritățile vamale să uh, întreprindă verificările necesare și cu toții, cu toții cunoaștem uh, situația economică în momentul actual. Aș dori să știu ce au de spus Consiliul și Comisia în legătură cu această idee ca statele membre să acorde mai multe fonduri. Bunurile în tranzit ar trebui să fie incluse, în special în ceea ce privește medicamentele uh, generice și cele uh, legale. De asemenea, trebuie să avem o propunere în legătură cu responsabilitatea pentru bunurile care pun probleme de sănătate și siguranță pentru cetățeni bunuri care provin din exteriorul Uniunii. Am, așteptăm mai multe din partea Comisiei și, Comisiei și a Consiliului. Ne bucură și că raportorul vrea definiții mai clare în legătură cu micile trimiteri. Însă am dorit să revenim asupra acestei teme pentru că nu suntem 100% siguri în legătură cu definiția actuală, însă suntem de acord că avem nevoie de definiții clare. În ceea ce privește cine va uh, suporta costurile pentru stocare și distrugere, dacă uh, Trebuie să examinăm mai în detaliu și responsabilitatea transportatorilor. Dacă da, atunci trebuie să vedem ce criterii se vor aplica aici. Atunci când ne întrebăm dacă trebuie să avem o procedură unică sau o procedură standardizată. Aici cred că avem nevoie de mai mult timp pentru a vedea ce va adopta grupul socialiștilor și democraților. Încă nu am avut ocazia de a discuta lucrurile mai aprofundat. Ar fi foarte interesant să auzim și părerea comisiei în legătură cu o procedură standardizată, pentru că, bineînțeles, raportorul propune ceva diferit de propunerea inițială. Atât am de spus deocamdată, însă, după cum am spus, vom purta o discuție mai detaliată în grupul nostru. Aștept o cooperare foarte fructoasă cu dumneavoastră în viitor. Mulțumim, doamnă Head, domnul Angstrom. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului, însă recunosc că am fost surprins când am citit acest raport. Sunt sigur că nu a fost intenția inițială, însă în momentul actual acest raport ar, ar dăuna extrem de mult comerțului electronic transfrontalier și mi se pare, însă mi se pare extrem de ostil față de consumatori și față de conceptul de liber, de comerț liber și uh, circulație liberă. În primul rând, importurile paralele. Aici sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Galo. În primul rând, importurile paralele sunt perfect legale în multe state membre. Raportorul spune că nu vrea să extindă uh, domeniul de aplicare al legislației de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală. Însă, în memorandum spune că importurile paralele trebuie să devine ilegale. Importurile paralele sunt importante pentru protecția consumatorului, pentru că dacă un producător vrea să uh, pună un preț de două ori mai mare în Europa față de Statele Unite sau în altă parte, cetățenii pot să importe produsul respectiv, au voie să o facă, fie pentru uz propriu sau comercial. într-un regulament adoptat de Parlamentul European. S-a discutat foarte mult acest lucru și uh, Parlamentul a decis să nu criminalizeze uh, importurile paralele, pentru că acestea sunt foarte importante pentru protecția serviciilor acordate cetățenilor europeni. europeni. Este un lucru să vorbești despre aspectele comerciale, însă dacă se vorbește despre interdicția uh, impusă cuiva să meargă în Statele Unite și să cumpere ceva care este mai ieftin decât în Europa, acest lucru mi se pare că este extrem de, de dăunător pentru consumatori și uh, dăunează și ideii uh, comerțului electronic, care este o idee pe care o susținem în Europa. faptul că vame, vame și vor confisca pur și simplu un bun uh, va submina total încrederea consumatorului în libera circulație. Nu mi se pare că vrem să facem acest lucru. În al doilea rând, brevetele. Raportorul propune să se extindă brevetele de la uh, produsele contrafăcute. Brevetele sunt extrem de complexe. În Comisia Afaceri Juridice eh, discutăm sistemul de procese legat de eh, brevete în Europa și ideea acestui brevet european. Brevetele sunt mult prea com- complexe pentru ca tribunalele uh, obișnuite să-și poată emite o opinie. De aceea avem nevoie de tribunale specializate. Acum, deodată spunem că lucrătorii vamali de pe teren au experiența necesară de a hotărâ dacă se încalcă un brevet. Ceea ce nu pot face judecătorii calificați, vor putea face acum uh, lucrătorii vamali. Fiecare produs uh, high-tech, fiecare este un uh, telefon sau un calculator încalcă o serie de brevete, mii de brevete. Eh, în procesele și eh, litigiile legate de brevete eh, sunt constante. Probabil cunoașteți cazul litigiului dintre Apple și Samsung și alte companii care au cerut să se interzică vânzarea produselor companiei concurente, de exemplu aceste companii pot să se joace de procesele, însă dacă un consumator care cumpără un telefon inteligent și în, în mod legitim și legal uh, și după aceea văd că telefonul respectiv le este confiscat în mod subit de la vamă doar datorită faptului că există un litigiu în curs dar, uh, în legătură cu un brevet, acest lucru mi se pare că dăunează profund uh, conceptului de liber schimb. În legătură cu transporturile mici, sunt de acord cu antevorbitorii că ar trebui să definim aceste mici transporturi. Este un concept cheie care nu trebuie să rămână fără o definiție clară. Însă, din nou, sunt de acord cu doamna Galo. Diferența este între actorii comerciali și consumatorii obișnuiți. De aceea, mi se pare că o definiție de bun simț a unei, unui pachet mic ar fi uh, o cantitate care nu este pentru, în mod foarte clar destinată uzului comercial. Dacă cineva cumpără un container de produse, este foarte clar că acestea nu sunt pentru uz personal. Trebuie să tratăm într-un fel uh, trimiterile comerciale și în alt fel cele personale. Însă, dacă există dubii în legătură cu definiția, în legătură cu dimensiunea un, unui transport, acolo definiția ar putea să fie utilă. De asemenea, dacă spunem că vame și vor putea să confiște importuri paralele, mi se pare deplasat. Este foarte legal ca eu, ca consumator, să îmi cumpăr un calculator de pe un site american, dacă doresc. Este vorba de un comerț transfrontalier. Uniunea Europeană s-a, a fost fondată pe ideea că comerțul este un lucru bun și eu susțin acest lucru. În plus, dacă vorbim despre produse contrafăcute, Aici știu că dif- legislația diferă între statele membre, însă în Suedia este perfect legal ca eu să cumpăr Adidas Nike dacă doresc pentru uz personal. Poate știu, știu că sunt uh, sub calitatea standard, însă dacă vame și îmi fură lucrurile pe care le-am cumpărat legal, acest lucru îmi uh, subminează încrederea în uh, comerțul transfrontalier. Știu că nu este vorba de un furt și că exagerez puțin, însă consumatorii așa vor vedea lucrurile. Încă un lucru. Se vorbește foarte mult despre informația care va ajunge la deținătorii de drepturi, însă nu se vorbește deloc despre informarea consumatorului. Dacă vama confiscă un bun de la un consumator, atunci eh, transportatorul sau sistemul poștal va fi notificat, însă nu se informează consumatorul. Mi se pare destul de deplasat acest lucru, pentru că dacă eu comand ceva și acest produs rămâne în vamă, nu mă aștept ca poșta suedeză sau UPS să Uh, se lupte pentru mine sau să-mi susțină punctul de vedere. Eu am nevoie de această informație pentru a putea să mă duc să-mi apăr drepturile. Acest lucru mi se pare important de adăugat în raport. Acestea au fost obiecțiile mele principale. Însă, mi se pare că sunt obiecții destul de importante și sper că și alți colegi sunt de acord cu mine. Mulțumesc, spune președintele. Am să vorbesc uh, numele grupului meu, dar dau cuvântul domnului Dion. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi doresc să vă urez tuturor, tuturor aici în sală, dar și interpreților, un an nou fericit. Cred că, în mare măsură, cei care au vorbit înaintea mea au uh, abordat deja propriile mele neliniști. Sigur că întâi de toate trebuie să mulțumesc domnului Kreutzmann pentru un raport excelent, însă vă dau un exemplu. Raportorul elimină cele spuse de comisie la început, în, în, din primele considerente, și anume că excludem pe cei care transportă în propriile bagaje anumite bunuri pentru folosință personală. Și cred că, ne excluzându-i pe aceștia, ne vom trezi cu oameni la aeroport care aduc ceva în bagaj și, pe de altă parte, cu containere pline de uh, bunuri contrafăcute și care, în mod evident, sunt acolo pentru motive comerciale, domnul Gal, doamna Galo a spus acest lucru foarte limpede, ar fi mult mai ușor dacă am face o distinție în acest instrument între folosința comercială și folosința personală a diverselor bunuri, inclusiv comenzi cu titlu individual pe internet trebuie fie să excludem, fie să facem o distinție foarte clară între uzul personal și cel comercial. Altfel, lucrurile sunt foarte complexe. Uh, un lucru propus de domnul Kreutzmann este acela de a nu da dreptul persoanelor să se exprime, uh, să-și exprime opinia în fața lucrătorilor vamali. În, uh, înainte ca uh, o decizie să fie luată. Ori, uh, uh îmi imaginez din nou aceeași situație dintr-un aeroport un lucrător va spune cuiva, iată, vom confisca acest obiect care va aparține, nu putem discuta acum despre acest lucru. Pentru că, potrivit regulamentului, acestea sunt regulile. Iar pentru consumatorul individual, vă dați seama că acest lucru ar fi complet de neînțeles. Sigur că lucrurile stau cu totul altfel dacă e vorba despre un container plin cu produse și uh, dacă apare atunci o contravenție. Nu cred atunci că e nevoie de uh, acest interval de timp pentru ca operatorul economic să-și facă cunoscută opinia, uh, așa încât să fie luate măsurile apoi. Trebuie să uh, ținem seama, în primul și în primul rând, de consumatori. Uh, Iată de ce am insistat asupra distinției. Acum, în ce privește contrafacerea și alte tipuri de încălcări al dreptului de proprietate intelectuală, mă gândesc că, așa cum și alții au explicat, e deseori foarte dificil pentru vameși să uh, Uh, cunoască în detaliu toate tipurile de încălcare a legislației ce, ce privește brevetele și alte drepturi de proprietate intelectuală. Trebuie să facem lucrurile mai ușor pentru ei. Ei trebuie să iau o decizie, confiscăm sau nu confiscăm și apoi adesea se confruntă cu uh, obiecții din partea celorlalte părți în decizia pe care ei doresc să o pună în aplicare. Și această procedură este mult mai lungă și mai complexă decât uh, cea pe care ei o cunosc. Nu sunt convins încă și am nevoie de mai multe informații, în special din partea um, uh, autorităților vamale, pentru felul în care va funcționa acest sistem. Sunt foarte interesat să știu ce se întâmplă cu medicamentele bună oară. Cred că raportorul a făcut un uh, progres, însă trebuie să mai revizuim redactarea acelui pasaj uh, ce privește uh, importurile de asemenea. Vă mulțumesc. Câteva comentarii din partea mea, spune președintele, în calitatea mea de înlocuitor al domnului McClarkin, raportor fictiv. Domnul Kreutzmann a făcut o muncă de minuție, de mare detaliu și sunt de acord cu multe dintre propunerile sale, dar aș dori să vorbesc mai degrabă despre acelea care um, provoacă unele nelămuriri. Și aș dori să pun lucrurile în context. Am avut o discuție importantă ceva mai devreme în ce privește supravegherea piețelor din cauza uh, lipsei de instrumente și costurile pe care uh, autoritățile publice ar trebui să le investească. Privind această propunere acum, dau seama că orice aduce cheltuieli suplimentare autorităților vamale și care, cheltuieli care nu pot fi recuperate altminte, sigur că noi ne dorim ca în primul rând, consumatorii să fie protejați, dar haideți să ținem uh, seama că atunci când e vorba de drepturi de proprietate intelectuală, uh, le profită de pe urma acestui lucru. Dacă bunurile sunt distruse pe bani publici după decizia autorităților vamale, nu cred că este o opțiune pe care noi să o susținem, pentru că nu văd nicio justificare pentru un astfel de cost suplimentar în acest moment pentru statele membre și nu cred că este un beneficiu în termen de interes public. Mi se pare că acele companii ale căror produse sunt contrafăcute și apoi distruse, poate chiar fără acordul lor, nu uh, au niciun stimul pentru a uh, nu mai face acest lucru. dacă dovezile au fost distruse fără notificare, ei nu vor mai putea reclama drepturile. Iată de ce trebuie să privim mai cu atenție aceste lucruri. Pentru moment nu sunt convins că acest uh, uh, lucru este adecvat. În al doilea rând, sunt mai degrabă de acord cu acei colegi care vorbesc despre comerțul paralel. Poate că vin într-o direcție diferită, uh, Înțeleg uh, argumentele colegilor, dar dată fiind scara la care uh, ne aflăm cu problemele legate de produsele contrafăcute, a pune în lucru resurse suplimentare pentru a intercepta produse originale, mie nu mi se pare o bună utilizare a resurselor uh, autorităților vamale. Dacă companiile au probleme cu importul paralel al produselor originale, atunci este problema lor să-și rezolve problemele de distribuție. În mod legal, ei au tot dreptul, dar să solicităm autorităților vamale eh, să acorde atenție comerțului paralel în detrimentul urmăririi produselor contrafăcute și special a medicamentelor nu este un lucru bun și în paralel să le mai cerem și să urmărească produsele periculoase, care poate nu sunt contrafăcute, dar este deja o sarcină suplimentară pe care am pus-o în cărca vămilor. Ei bine, nu îmi imaginez cum am mai putea să le cerem să intercepteze și produse uh, originale uh, asupra cărora planează uh, suspiciunea de a uh, face parte din comerțul paralel. Nu este rolul nostru să solicităm vămilor să își risipească resursele și așa limitate. Poate în viitor, când uh, anumite probleme se vor fi rezolvat, poate putem contempla și această ipoteză. un singur caz identificat și de domnul Kreutzmann în acelor um, uzine din umbră unde în aceeași uzină cât se poate de legală, uh, noaptea altcineva vine să producă alte obiecte, într-adevăr, e o, o, o problemă reală, dar aceasta trebuie încă o dată rezolvată de operator. Suntem convinși de comisie că, date fiind constrângerile actuale, acest lucru nu este în interes public. Un punct mai general, și probabil și aici e nevoie de o analiză mai atentă, ce a fost limpede din audierea publică pe care noi am organizat-o e că relația întrebăm și uh, deținători de drept al produselor sunt un element crucial. Trebuie să ne asigurăm că, indiferent de noile dispoziții, uh, schimbul de informații între cele două părți implicate trebuie să continue și asta fără o povară birocratică suplimentară. Această informație trebuie să circule cu rapiditate între părțile vizate și, așa cum știm, Odată în plus, audierile ne-au arătat acest lucru. Tot ce ține de uh, punerea în aplicare, acolo unde vămile lucrează în uh, porturi de, cu containere, unde sute și sute de containere uh, circulă zilnic și nu știu care uh, container să deschidă, toate acestea depind de informații uh, prealabile și nu e vorba de inspecție, pur și simplu o decizie pe care trebuie să, să o iei. Ce container alegi să verifici? Există instrumente de management al riscului, de tip de produs, de destinatar și diverse alte criterii. Ca atare, pentru mine informația este bunul cel mai important um, care ne poate servi în această luptă și nu inspecția ca atare. Vrem să ne asigurăm că inspecția va um, identifica de fiecare dată niște produse contrafăcute pentru ca ea să fie eficace și în acest context noua legislație trebuie să se asigure că informațiile privilegiate circulă doar între părțile implicate. Altminteri, e o nouă risipă de resurse. Mesajul meu deci către raportor este dacă uh, abordăm uh, acest text la fel ca și supravegherea pieței, trebuie să optimizăm resurse limitate și aceasta în interesul publicului larg. Și aici cred că um, doamna Gală și domnul Ekstrom sunt de acord cu mine. Și sper de asemenea că și Comisia va fi de acord cu mine. Mulțumesc. So, uh, any other colleagues? Ei bine, dacă și alți colegi doresc să contribuie, să intervină, înainte de a da cuvântul comisiei. Poate că... Paralel importe. Es geht ja darum, um gefälschte Produkte. Raportorul. E vorba de produse contrafăcute și nu e vorba de a identifica uh, probleme ce țin de comerțul paralel sau dacă vama trebuie să facă acest efort sau operatorii. Există multe țări în care porturile paralele sunt interzise și unde vama oricum trebuie să facă această treabă. În Germania așa se întâmplă. Dar nu despre asta este vorba. Sigur, putem discuta, însă pentru mine e vorba de următorul lucru. Am văzut și ați văzut la audieri imagini cu persoane eh, care au suferit de pe urma produselor contrafăcute. Ideea mea nu era de a ști dacă a fost vorba de un import paralel sau nu, ci de a lupta împotriva eh, contrafacerii și a produselor contrafăcute. Vama trebuie să reacționeze și să nu spună e un import paralel, deci nu e treaba mea. Despre asta este vorba. Știu că este un subiect controversat, știam asta dinainte, putem discuta, însă vreau să vă explic care este intenția mea. Apoi e limpede că apare o uh, contradicție în directiva uh, privind consumatorii. Consumatorul, sigur, este protejat în orice situație, iar faptul că am suprimat referința la uh, produsele transportate de către un turist. Acest lucru este reglementat altundeva. Eu vă propun să suprimăm acest element aici, dar acest lucru firește există pentru că figurează într-un alt text de lege. Nu doream să las impresia că turistul comite ceva ilegal atunci când uh, transportă un uh, produs contrafăcut. Iată de ce doream să suprim acest element, pentru că, din punct de vedere material, acest lucru este reglementat altundeva. Pentru mine este mai coerent să-l suprim aici, dar sigur mai putem discuta. E limpede că un turist care transportă ceva nu este vizat de acest text. Nu e vorba aici despre consumator, ci în acest regulament este vorba de operatorii economici. Dacă doriți referința la consumatori individuali, sigur se poate face, dar cineva care comandă pe internet un produs, o poșetă lui Vuitton de 200 de euro complet imposibilă, e clar că are de face cu un produs contrafăcut, și uh, consumatorul nostru care credea că face o afacere bună nu poate fi sancționat prin intermediul acestui regulament. Nu este vorba despre acest lucru. Consumatorul este protejat și acoperit în toate aceste situații. Revin astfel la problema importurilor paralele. Nu e vorba de a oferi întreprinderilor posibilitatea de a cere autorităților vamale să facă propria lor muncă. Să nu uităm că e vorba de fiecare dată de produse contrafăcute. Și a lupta împotriva contrafacerii e a lupta în beneficiul consumatorului, pentru că aceste produse îi pot aduce prejudicii. Mulțumesc! Voiam să vă dau cuvântul mai târziu, dar văd că ați spus acum uh, ce aveați de spus. Haideți să dăm cuvântul reprezentantei Comisiei și reprezentantei președinții daneze. Întâi, uh, doamna de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vă urez tuturor la mulți ani și sunt convinsă că dacă lucrurile merg așa cum am văzut astăzi aici, vom avea un an foarte bun și un rezultat foarte bun al discuțiilor pe care sper să le finalizăm sub președinție daneză. Aș dori să comentez uh, amendamentele, dar și comentariile membrilor și de asemenea să răspund la câteva din întrebările ce ne-au fost adresate. Aș dori să mă refer la subiectele principale. În primul rând doresc să spun că salutăm raportul domnului Kreutzmann și mai ales ne bucură recunoașterea faptului că această propunere se referă la un regulament procedural care stabilește procedurile conform cărora autorităților vamale pot să confiște bunuri și nu trebuie să meargă mai departe de atât. De exemplu, la anumit Așa se întâmplă la anumite amendamente privind responsabilitatea și costurile. De asemenea, ne bucură faptul că uh, chestiunea bunurilor în tranzit s-a recunoscut că nu poate fi tratată de către această propunere, pentru că se afectează dreptul material privind proprietatea intelectuală. Sperăm că acest lucru va fi limpede pentru colegislatori și că Uh, această legislație va putea fi adoptată chiar dacă va fi nevoie să se lucreze la uh, chestiuni legate de dreptul de proprietate intelectuală pentru a rezolva problema tranzitului. O altă chestiune importantă care a fost comentată la diferitele comisii se referă la dreptul de a fi uh, auzit și aici m-au uimit pozițiile din amendamentele propuse. Acest drept este un drept fundamental, face parte din Carta Drepturilor Fundamentale și există o hotărâre a Curții de Justiție care explică foarte clar aplicarea acestui principiu. Acest drept nu poate fi aplicat în funcție de diferite circumstanțe în mod diferit sau diferit diferit diferitelor persoane. Toată lumea are aceleași drepturi. Persoanele care cunosc procedura trebuie să aibă dreptul de a fi audiați dacă vor fi afectați în mod grav de decizia luată de o administrație. Această hotărâre uh, a curții din uh, cazul Nokia. Acolo se spune că uh, deciziile autorităților sunt foarte grave și pot aduce atingere intereselor părților. Dorim să-i rugăm pe membrii să-și reconsidere poziția în legătură cu acest principiu, pentru că autoritățile vamale, ca orice alt tip de administrație, sunt deja obiectul uh, obligației de a respecta acest principiu. În ceea ce privește diferitele tipuri de clienți, ca să le spun așa, ai vămilor, au dreptul de a fi audiați în cazul transporturilor mici și uh, trebuie să se țină cont de diferitele categorii de operatori, pentru că nu consumatorul trece pe la vamă, ci operatorul de transport, de exemplu, sau de expediere. și din punctul de vedere al drepturilor fundamentale, acest lucru nu este acceptabil. În ceea ce privește distrugerea anticipată, a fost adresată o întrebare comisiei dacă trebuie să avem o procedură standard sau mai multe proceduri diferite. Primul lucru pe care l-am propus și cred că este susținut de toată lumea este ca procedura de distrugere anticipată să fie obligatorie în toate statele membre și ne bucură susținerea această, acestei propuneri. În al doilea rând, trebuie să facem diferența între produsele contrafăcute și piratate și alte surse de încălcare. După cum a spus domnul Engstrom, brevetele sau drepturile Uh, care sunt încălcate duc la încălcări de un tip foarte complex. Și nu putem să uh, aplicăm distrugerea numai pentru că așa a spus titularul drepturilor. Trebuie să existe un acord între toate părțile implicate înainte de distrugere. Dacă titularul nu răspunde notificării din partea autorităților vamale, atunci trebuie să existe dreptul să se inițieze proceduri în justiție și apoi instanța să decide dacă este, are loc sau nu o încălcare. În orice caz este o chestiune foarte gravă și dorim să menținem diferențierea între aceste două tipuri de încălcare. Dacă e vorba de o încălcare legată de brevete, nu se pot distruge bunurile fără uh, proceduri legale, bineînțeles. Uh, însă dorim ca declarantul să fie de acord cu distrugerea, cel puțin. S-au văzut abuzuri în cazul medicamentelor generice, unde declarantul spune că nu a avut uh, șansa de a-și exprima acordul sau dezacordul față de distrugere. De asemenea, mai suntem preocupați de anumite amendamente care tind să transfere responsabilitatea deciziei asupra titularului drepturilor și nu autorităților vamale. Vreau să repet aici că autoritățile vamale au responsabilitatea de a evalua faptele și de a-și lua decizia pe baza propriei evaluări. Trebuie să avem grijă ca, nu, ca întreaga responsabilitate să nu revină doar uh, titularilor drepturilor, pentru că atunci nu vom mai avea o uh, abordare echilibrată a diferitelor interese. De aceea nu dorim să susținem faptul ca notificarea aceasta să nu fie făcută de vămi, ci uh, titularul să contacteze direct declarantul. Este vorba de asemenea de utilizarea informațiilor, care informații sunt uneori confidențiale, deci uh, utilizarea acestor informații de titular trebuie să fie permisă numai pentru ca aceștia să-și apere drepturile. Uh, Domnule președinte, v-ați referit la importanța uh, informației ca uh, bun uh, important. Pentru a implementa această idee, dezvoltăm o bază de date europeană numită COPIS, în care vom înregistra toate uh, cererile uh, depuse de companii și vom colecta toate datele în acest sens și este foarte important ca titularii drepturilor să ne dea un maximum de informații referitoare la produsele lor pentru a, ca să putem introduce în sistem toate aceste informații legate de riscuri. În ceea ce privește transporturile mici, înțelegem că este important ca legislatorii să aibă o definiție în regulament. Suntem gata să uh, cooperăm cu legislatorii pentru realizarea definiției, însă, trebuie să avem o flexibilitate pe viitor pentru uh, a fi eficienți și dacă batem acum în cuie definiția transporturilor mici și apoi traficul se modifică, uh, nu vom putea acționa eficient. E nevoie de oarecare flexibilitate pentru comisie și pentru administrațiile statelor membre. De aceea am să mențin cererea noastră pentru ca actele delegate să se aplice pentru a se defini uh, acest concept de transport mic. În cele din urmă au mai fost două întrebări legate de importurile paralele și de bunurile uh, periculoase pentru sănătate și siguranță. În legătură cu importurile paralele, există cazuri de importuri ilicite care sunt detectate de autoritățile vamale. Și aici înțelegem preocuparea de a nu dori să se uh, irosească prea multe resurse pentru uh, detectarea importurilor paralele, însă cred că nu este acceptabil ca o autoritate vamală care detectează un import paralel să nu poată acționa. Există indicii clare unor, există etichete specifice și așa mai departe. Uh, Însă uh, suntem deschiși, dorim să lucrăm uh, la uh, dispoziții specifice împreună cu operatorii. În ceea ce privește bunurile primejdioase pentru sănătate, după cum ați mai discutat, nu considerăm că acest regulament este locul unde să introducem măsuri specifice în acest caz. Mai degrabă ar trebui să se implementeze directivele privind supravegherea pieței. De aceea noi consolidăm activitățile împreună cu autoritățile vamale din statele membre pentru a acționa în domeniul produselor periculoase. Acest lucru nu va depinde de bunăvoința titularului, ci va fi analizat în lumina legilor aplicabile pentru protecția consumatorilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum din partea președinției, vă rog să luați cuvântul și să-mi spuneți și cum se pronunță numele dumneavoastră. Numele meu este FEC. Mulțumesc foarte mult. Nu am multe comentarii și doresc în orice caz să vă urez tuturor la mulți ani și să vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte interesantă. Câte ceva despre situația de la Consiliu, nu am ajuns încă într-un punct în care să fim de acord asupra unui text de compromis. Mai avem niște lămuriri de dat, de efectuat și cred că dezbaterea de astăzi ne va ajuta foarte mult la, uh, în discuția din grupul de lucru din Consiliu. Aștept cu nerăbdare cooperarea în legătură cu această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, așteptăm și noi cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră și uh, Vreau să vă salut și eu ca fiind prima reprezentantă a președinției daneză. Sperăm să vă urmeze mulți alți colegi. Domnului Kreutzmann îi dăm acum cuvântul pentru concluzii și vă rog să nu vă lungiți prea mult pentru că trebuie să încheiem în curând. V-aș ruga însă să precizați calendarul și sigur să faceți alte observații pe care doriți să le faceți. Also, Dreptul de a fi audiat mi se pare cel mai important lucru din cele spuse de către comisie. Spuneți că este un drept fundamental care ține de legislația pentru drepturile consumatorilor. autoritățile vamale germane și franceze se confruntă cu, confruntă cu ase, asemenea probleme de as, și ele. Noi încercăm să facem vama mai eficientă și să se confrunte cu mai puțină birocrație. Este vorba de o propunere legată de legislația vamală. Dacă există probleme cu eh, situația juridică, aceasta trebuie reexaminată. Dacă apar contradicții cu companiile comerciale, vor trebui uh, reexaminate. Însă, intenția inițială era reducerea birocrației. Ar fi bine să avem o definiție mai bună a transporturilor de mici dimensiuni. Avem propunerile comisiei de definiție și am considerat că și noi, ca legiuitori, ar trebui să avem un cuvânt de spus. De fiecare dată când spunem ceva, trebuie să justificăm opinia noastră. Au fost exprimate aici opinii contradictorii, însă și aceasta este intenția noastră. Aș dori să aflu din partea Comisiei ce este acceptabil și ce nu. În ceea ce privește definiția, am dorit să reducem birocrația și să consolidăm puterea vămilor. Dacă nu putem face lucrurile așa, atunci trebuie să schimbăm lucrurile în altă parte. Același lucru se aplică și deținătorilor de drepturi. Nu le acordăm un statut privilegiat, însă fără o cooperare din partea acestora, ce pot să facă vămile? Avem nevoie ca ambele părți să conlucreze pentru că autoritatea vamală germană se pare că are cu trei mii de angajați în minus pentru a se putea ocupa de toate aceste probleme. Deci, autoritățile uh, vamale nu pot fi obligate să recruteze personal în plus. Noi încercăm aici să abilităm autoritățile vamale să își facă treaba prin reducerea birocrației. Poate că aceste inițiative funcționează, poate că nu, însă uh, noi am făcut aceste propuneri. Bine, spune președintele, vă trimit la, acum la program. Termenul pentru amendamentele este 19 ianuarie la ora 12. Le vom discuta în 6 februarie, le vom vota în 28 februarie și dezbaterea în plenară în principiu în 28 sau, 20, sau 29, însă ă, dacă există alte propuneri, ele vor fi discutate de către coordonatori. Este cam de vreme să anticipăm ă, cum vor decurge dezbaterile. Vor exista și noi proceduri oficiale în legătură cu acordul în primă lectură, care vor fi adoptate de, de către conferința președinților comisiilor. Iorgen? Intenționam ca adoptarea să fie în mai, însă am auzit acum din partea Consiliului că există probleme, așadar probabil coordonatorii vor trebui să discute dacă lucrăm pe baza datei de martie sau să schimbăm amendamentele și să dăm mai mult timp Consiliului, dacă Consiliul are nevoie de timp suplimentar. Însă este vorba de o problemă care va fi, trebuie discutată la reuniunea coordonatorilor. În momentul actual, programarea este pentru martie. Mi se pare devreme să anticipăm, însă va trebui să vedem în ce măsură poziția noastră este aliniată cu cea a Consiliului. Doamnelor și domnilor, se încheie prima noastră întâlnire din 2012 și este și ultima reuniune a Comisiei în forma sa din 1999 până acum, pentru că vom avea o reuniune constitutivă în 24 ianuarie pentru a realege vicepreședinții și președinții și vom avea și o serie de noi membri. Cred că vom primi cel puțin un membru în plus și se va schimba componența grupurilor politice. Deci, cred că majoritatea dintre dumneavoastră veți reveni. Dacă nu reveniți, vă mulțumesc pentru munca în comisie. Ne, revedi, ne revedem în 24 ianuarie la reuniunea constitutivă. Vom relua atunci lucrul. Mulțumesc interpreților și vă urez o seară plăcută și ne revedem la sfârșitul lunii.